Ja, liebe Kolleginnen und doch, ein Kollege ist doch, nee, ist gar... Dragi colegi și mm, cred că nu este niciun coleg prezent, deci pot să deschid o ședință pentru prima dată cu cuvintele dragi colege, pentru că sunt prezente doar doamna Tom, doamna Capel și doamna Beres. Nu suntem foarte numeroși, însă poate și colegii noștri bărbați vor sosi mai târziu. Aș dori să vă întreb, în primul rând, dacă aveți obiecții în legătură cu ordinea de zi în forma sa propusă. Dacă nu, o considerăm a fi adoptată. Punctul 2 de pe ordinea de zi, comunicările președintelui. În primul rând, aș dori să vă informez în legătură cu deciziile coordonatorilor din 11 iulie. Am discutat uh, stabilirea prioritară a dosarelor după un schimb de opinii în care un număr de coordonatori și-au exprimat uh, părerile privind prioritățile grupurilor politice respective, s-a convenit să nu se ia nicio decizie și să, pentru stabilirea priorităților și să se lucreze la toate uh, dosarele. În ceea ce privește CFM, am discutat cooperarea între comisii și programele specifice pe fiecare sector în parte. Am decis să nu um, redactăm un aviz privind raportul intermediar bugetă privind CFM 2021-2027, dar am convenit ca Econ să fie implicat în procesul general de adoptare a cadrului financiar multianual pentru a garanta o coerență între moțiunile de rezoluții și dosarele în care este implicat uh, comisia noastră. Am luat uh, notă de calendarul uh, provizorul pentru numirea președintelui și vicepreședintelui bordului de um, supraveghere a BCE nu știu dacă vă aduceți aminte că am votat uh, deja calendarul pentru anul 2019 uh, în august. Coordonatorii au discutat de asemenea și delegațiile din a doua jumătate a anului 2018. Delegația din Statele Unite ale Americii a discutat alocarea locurilor și proiectul de, pro- de program. Nu, s-a, nu s-au formulat uh, obiecții privind proiectul de program și s-a decis să nu realocăm locul care nu este ocupat de grupul ECR. În ceea ce privește delegația din China, am discutat programul, proiectul de program și coordonatorul a fost invitat să trimită sugestiile legate de acest proiect de program nu mai târziu decât în săptămâna cal- calendaristică cu numărul 29. Exact același lucru s-a discutat și în legătură cu vizita din Italia. Am discutat de asemenea și subiectul guvernanței economice și în mod special reînnoirea mandatelor directorului general și a directorului general adjunct din al Fondului European de Investiții Strategice. Am uh, reconfirmat întâlnirea cu reprezentativii parlamentelor naționale pentru datele de 8 și 9 octombrie și în legătură cu Grecia am um, convenit să includem subiectul supravegherii consolidate la următoarele reuniuni ale coordonatorilor și FAWG. Examinarea actelor delegate și altor măsuri de implementare. Am convenit să nu avem un slot de examinare acestor acte în data de 8 octombrie. Petiția, acum. Coordonatorii au fost invitați să trimite comentarii în legătură cu calea de urmat uh, vis-a-vis -vis de diferite petiții cel mai târziu în, în cea de-a 29-a săptămână calendar, din calendaristică și la punctul diverse, după un schimb de opinii, coordonatorii au convenit să includă pe ordinea de zi următoarei reuniuni chestiunea deciziei uh, finale a anchetei uh, mediatorului european cu cota 1697 pe 2016. Cam atât din punctul de vedere al com- comunicărilor președintelui și trecem la punctul 3 de pe ordinea, ordinea de zi, reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. Comisia noastră redactează doar un aviz, comisia competentă pe fond fiind ENVI. Și aș dori să vă spun de la bun început că noi Deja în data de 24 septembrie va trebui să supunem la vot proiectul de aviz eh, datorită calendarului prestabilit deja de Comisia Competentă pe Fond de Comisia de Mediu ENVI. Începem discuția dându-i cuvântul pentru 5 minute raportoare Barbara Capăl. Vă mulțumesc, Domnule președinte, reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, acesta este titlul acestui aviz, este un subiect foarte important. În fiecare an, 500.000 de tone de uh, plastic ajung în mări și tendința este în creștere. Plasticul din mări este o amenințare tot mai mare pentru ecosisteme, pentru biodiversitate, pentru sănătatea oamenilor, pentru turism, pescuit și transportul maritim. 18 din uh, cele 20 mai importante surse de, de poluare sunt țări uh, emergente, printre acestea inclusiv Statele Unite ale Americii și mai mult de 80% din deșeurile de plastic maritime provin din aceste 20 de țări, între care, din fericire, nu se numără niciun stat european. Eu consider în acest context că pentru reducerea impactului uh, acestor produse de plas, din plastic asupra mediului avem nevoie de o abordare uh, globală. Doar așa vom putea să punem în aplicare obiectivele Națiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă. În al doilea rând, cred că avem nevoie de o întărire a economiei circulare. Uh, în uh, Uniunea Europeană, cota de reciclare a maselor de plastic este de 30%. În uh, SUA, în schimb, doar de 10, o cotă de 10%. Obiectivul stabilit din acest punct de vedere este de 50% până în 2025 și 55% uh, peste câțiva ani și în plus nu trebuie să uităm că interdicția pungilor de plastic de unică folosință din 2019 ar trebui să-și aducă și ea contribuția reducerii acestor produse din plastic. Comisia în propunerea sa a plecat, la, a plecat de la o evaluare a impactului, un studiu care a identificat toate categoriile de produse de plastic care sunt cele mai uh, dăunătoare, în mod special uh, produse din plastic de unică folosință, care reprezintă aproximativ 70% din deșeurile care ajung în mări. Comisia uh, propune o serie de măsuri pentru a reduce cu mai mult de jumătate aceste aceste mase de uh, produse din plastic de unică uh, folosință. Există stimulente de asemenea pentru îmbunătățirea reciclării, pentru a încuraja pe pescari, de exemplu, să colecteze și să aducă înapoi pe țărm uh, masele de plastic colectate. Toate aceste măsuri înseamnă o economisire de 2,6 milioane de tone de dioxid de carbon și uh, reduceri și beneficii economice importante în același timp. Consumatorii s-ar bucura de asemenea de economisire de 6,5 milioane de euro. În ceea ce privește sectorul uh, pescuitului, acesta urmează să suporte costuri suplimentare de 0,16%. Ajung la a treia concluzie, și anume să respectăm principiul proporționalității. Proporționalitate atunci când este vorba de interzicerea produselor din plastic de unică uh, folosință. Majoritatea întreprinderilor europene sunt întreprinderi mici și mijlocii care au nevoie de timp pentru dezvoltarea și introducerea pe piață a unor noi uh, produse. Drept urmare, Cred că avem nevoie de o perioadă de tranziție mai lungă. Proporționalitatea se referă și la uh, responsabilitatea producătorilor. Din acest punct de vedere, nu există o evaluare de impact uh, necesară. De asemenea, de proporționalitate trebuie să ținem seama și atunci când se includ noi categorii privind uh, plasticul care este mai ușor degradabil în mări. Al cincelea punct important, investițiile sporite în uh, cercetarea din acest domeniu. Cred că din acest punct de vedere am putea să facem mai multe lucruri în viitorul cadru financiar multianual 2021-2027. există studii care ne arată că Uh, competitivitate, dacă vom investi mai mult în acest domeniu, se vor crea locuri, mai multe locuri de muncă pe plan local și va, va fi îmbunătățită competitivitatea întreprinderilor europeni. Nu în ultimul rând, trebuie să ne axăm mai mult pe informarea opiniei publice, astfel încât cetățenii să știe uh, ce pot să facă pentru a separa mai bine produsele de plastic și am putea să ne gândim și la diferite sisteme prin care se uh, pune un preț, o garanție pe uh, sticlele de plastic. Și în acest uh, sens voi, voi aduce câteva amendamente pe care le voi discuta mai concret cu ocazia următoarelor reuniuni cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă raportoare, și acum în numele PP pentru două minut are cuvântul doamna Tomci. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei Cafel pentru munca sa. Este o chestiune care reprezintă numeroase provocări pentru acest sector. Există aceste provocări, în același timp există și noi oportunități. Și cred că Europa poate să devină din nou un lider în acest uh, domeniu industrial și a venit momentul, cred, să trecem la acțiuni din acest punct de vedere. Directiva privind produsele din plastic este una bună pentru mediul înconjurător, pentru viitorul nostru în același timp. Însă, trebuie să înțelegem că acest subiect al produselor de plastic care ajung în mediul înconjurător trebuie abordată mm, din perspective diferite, să în cont de interesele producătorilor și de cele ale consumatorilor. Da, grupul meu este de acord cu reducerea um, anumitor produse din plastic, mai ales acelor de unică folosință, chiar și interdicția uh, acestora, însă trebuie să reflectăm mai mult în legătură cu câteva uh, categorii de produse, de exemplu ambalajele de uh, plastic pentru alimente cred că trebuie să găsim soluțiile care să nu presupună mărirea prea mult a costurilor pentru consumatori. Dacă uh, nu, uh, dacă producătorii de uh, ambalaje de plastic, de exemplu, au nevoie de mai mult timp pentru a găsi soluțiile potrivite, cred că trebuie să le oferim această perioadă de timp. Deci este nevoie de o perioadă mai lungă de adaptare, eventual. Uh, Aș dori să mă refer de asemenea la importanța educației și la importanța informării cetățenilor. Cred că trebuie să depășim granițele Europei. Doamna Capel ne-a spus că majoritatea acestor deșeuri provin din afara Uniunii Europene. Drept urmare, este important ca Uniunea Europeană să-și asume un rol de lider nu doar la noi acasă, dar și pe plan global parte, reprezentanții Uniunii Europene pe plan internațional trebuie să transmită acest mesaj înconjurator de educare a tinerilor pentru a fi conștienți că trebuie să ne îngrijim singura planetă pe care o avem. Deci, în final, suntem de acord cu interdiția uh, articolelor din plastic de unică folosință, dar uh, eventual producătorii au nevoie de mai mult timp pentru a se adapta. Vă mulțumesc, doamna Tomci. Domnul Luca are cuvântul în numele acela. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și doamnei Capel, doamnei uh, raportor pentru prezentarea excelentă în rezumat a raportului său de astăzi. Mulțumesc pentru opiniile cu care sunt uh, de acord și de amintire aspectelor uh, care țin de competențele Comisiei ENCO. Este evident că avem în fața noastră un subiect important care combină uh, dimensiunea de mediu cu aspecte economice și este important să putem să ne prezentăm părerea noastră vis-a-vis -vis de acest subiect dintr-o perspectivă economică și să ne aducem contribuția la rezolvarea acestei uh, probleme a poluării mediului înconjurător cu anumite produse din plastic. Problema este, așa cum a spus și doamna Capel, Capel o problemă transfrontalieră care depășește granițele Uniunii Europene și că o soluție durabilă va putea fi găsită doar într-un context internațional. Va fi foarte dificil să înregistrăm progrese pe plan internațional pentru că interesele uh, marilor poluatori sunt uh, diferite față de uh, interesele uh, continentului european. Însă și Uniunea Europeană, continentul european își, își poate aduce propria contribuție și trebuie să înțelegem că trebuie să ajutăm și noi la reducerea poluării plajelor și a mărilor. Din acest punct de vedere, propunerea Comisiei mi se pare una bună și echilibrată echilibrată, chiar dacă există câteva puncte slabe pe care va trebui să le discutăm uh, cu raportoarea și cu ceilalți raportori din umbră, din celelalte grupuri politice și aș dori să mă limitez la menționarea responsabilității extinse a producătorilor, care din punctul meu de vedere este problematică din două motive. În primul rând, această responsabilitate Um, extinsă a producătorilor nu rezolvă problema de la origine, pentru că poluarea cu produse din plastic um, se explică și prin comportamentul consumatorilor, nu este vina exclusivă a producătorilor um, articolelor de plastic respective. Evident că și producătorii acestor articole de plastic au propria răspundere, însă nu este o răspundere uh, um, exclusivă, pentru că nu va fi o transformare uh, automată, schimbarea comportamentului consumatorilor în urma scumpirii, de exemplu, articolelor de plastic uh, respective. A doua, a doua problemă, din punctul meu de vedere, este că trăim într-o lume în care asemenea articole de plastic sunt în mare măsură importante și mă întreb ce se va întâmpla cu competitivitatea producătorilor uh, europeni vis-a-vis -vis de cei um, din afara Uniunii Europene care nu trebuie, care nu vor face obiectul unei asemenea responsabilități extinsă. Este posibil să impunem uh, responsabilități poveri, adică costuri suplimentare producătorilor uh, europeni și să dăunăm până la urmă producției europene, locurilor de muncă din Europa, fără să ne atingem obiectivul pe care ni-l dorim de a proteja mai bine mediul înconjurător. Deci este, acesta este unul din punctele slabe, de exemplu, din propunerea Comisiei, care m-au făcut să nu fiu convins în acest moment, însă aștept cu nerăbdare discuțiile pe care le vom purta cu ceilalți raportori din umbră, cu ceilalți uh, colegi. Mulțumesc. În numele ALDE are cuvântul doamna Virnic. Domnule președinte, salut propunerea comisiei și um, contribuțiile aduse până acum de colegii noștri din Comisia ENVI. În ultimii ani a devenit tot mai clar care este impactul articolelor din plastic asupra mediului înconjurător. Responsabilitatea nu revine doar producătorilor și consumatorilor. Responsabilitatea ne revine nouă tuturor. Drept urmare, orice soluție trebuie să aibă un caracter structural, să fie cuprinzătoare și să fie atinsă în cooperare cu toate părțile interesate afectate. Eu cred că trebuie să reducem consumul de articole din plastic de unică folosință, însă acest lucru nu se poate face peste noapte. Doar dacă un asemenea articol poate fi înlocuit de alternative viabile și care sunt într-adevăr uh, mai bune pentru, pentru mediul, mediul conjurător. Și cred că trebuie să așteptăm mai multe, să sprijinim mai mult oamenii de știință care caută soluții, mase de plastic biodegradabile. Uh, deci, în acest până atunci, reciclarea articolelor de plastic rămâne un aspect foarte important și trebuie să fie stim- uh, sprijinită mai mult, inclusiv prin stimulente economice. Nu trebuie să uităm că există, din acest punct de vedere, numeroase oportunități economice. Salut, în plus, multe din contribuțiile și ideile doamnei Capel, de exemplu, flexibilitatea conferită statelor membre de a pune în aplicare politici care să țină seama de specificitățile unei uh, regiuni. Însă, din altă punct de vedere, trebuie să garantăm o uniformită, o punere în aplicare uniformă, pentru că altfel piața internă nu va putea funcționa. Și sunt convinsă, dragi colegi, că vom putea să rezolvăm această problemă a artic- articolelor din plastic de unică folosință. Mulțumesc! Numele GUE, nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul. Nu? Sí, estaba... Doamna Permejo. Viendo sobre la opinión sobre la, la situación del futuro de Europa. Algunas cuestiones muy, muy concretas. No, no. Da, mă gândeam că am ajuns la următorul punct. Nu, suntem încă la plastic. Da, și mă gândeam că suntem la punctul cu masele de plastic, nu la următorul. Da, deci atunci nimeni nu ia cuvântul în numele GUE și aș dori să vă întreb dacă în contextul intervențiilor spontane ar dori cineva să ia cuvântul. Văd că nu este cazul. Aș putea să vă spun că avansul uh, colegilor uh, a crescut, sunt șase colegi față de doi colegi și dau în încheiere cuvântul raportoarei. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun că cu raportul din umbră suntem destul de apropiați din punct de vedere al părerii. Avem practic aceeași abordare. Este o problemă globală care trebuie rezolvată printr-o abordare globală. Evident că avem nevoie de măsuri și la nivelul statelor membre, dar trebuie să existe și norme și standarde armonizate la nivel european, ideal și internațional, dar noi putem să facem ceva la nivel european. Și evident că și răspunderea extinsă a um, producătorului este un punct foarte important. Mă refer aici și la propunerea comisiei și cred că va trebui să se discute mai mult acest lucru în cadrul reuniunilor cu raportorii din umbră și va trebui să vedem pe viitor cum considerăm că poate fi uh, manevrată această răspundere extinsă. Termenul pentru amendamente este foarte scurt, aveți doar până pe 6 septembrie și după cum a spus domnul președinte, pe 24 septembrie se va vota, deci uh, procedura noastră cu reuniunile cu raportori din umbră va fi foarte scurtă și vom reuși să facem totul rapid până pe 24 septembrie. Vă mulțumesc deja pentru că uh, acceptați aceste termene atât de strânse și vă mulțumesc pentru colaborare. Permiteți-mi să mai spun câte ceva. Trimiterea uh, amendamentelor știu că se va face până la un termen foarte scurt uh, și trebuie să vă spun că trebuie să le trimiteți și în, doar în limba engleză. Deci până pe 6 aveți termen pentru amendamente și sunt doar în limba engleză. 6 septembrie. Acum să trecem, vă rog, la următorul punct de pe ordinea de zi, situația dezbaterii cu privire la viitorul uh, Europei. Și aici există un proiect de aviz. Aici comisia competentă pe fond este AFCO, care va vota în ședința AFCO de pe 21 noiembrie cu privire la acest, ă, la acest aviz. Raportor de la ECON este Ivana Maletici, colega noastră de la PPE și va primi cuvântul timp de 5 minute. In the opinion, I welcome the approach. Mulțumesc foarte mult. În acest uh, aviz salut uh, abordarea la care s-a ajuns în dezbaterea în plenar împreună cu uh, șefii de stat și de guvern cu privire la viitorul Europei. În contextul politicilor economice, acest aviz reprezintă o oportunitate de a sublinia încă o dată cât de importantă este finalizarea proceselor care au început um, deja acum câțiva ani. De exemplu, procesul de finalizare a Uniunii Bancare și nevoia de a asigura un tratament deschis și egal pentru toate statele membre care participă la Uniunea Bancară. Apoi finalizarea Uniunii Piețelor de Capital, procesul de aprofundare și de finalizare realizarea Uniunii Economice și Monetare, pentru a păstra stabilitatea monedei unice și pentru a consolida convergența politicilor fiscale și a pieței muncii între statele membre. De asemenea, este important să facem pași în vederea dezvoltării fondului unic de rezoluție, așa cum a confirmat și Consiliul European. Pe lângă aceste procese, tot timpul ne gândim și la investiții și la politici fiscale responsabile și punerea în aplicare a reformelor structurale. Aceștia sunt cei trei piloni pentru atingerea unei creșteri durabile. Așa cum am menționat și în acest uh, aviz, um, programul Invest EU este de salutat. Acesta va continua investițiile EFSI și va asigura 38 de miliarde de euro suplimentari. Se va concentra în special pe proiecte care se referă la riscuri și pe startup-uri. Programul de sprijin pentru reformele structurale este și el foarte important. Deocamdată a fost un program pilot, dar numărul de solicitări de sprijin din partea statelor membre a trecut foarte mult peste bugetul um, prevăzut inițial. Noul program de sprijin ar trebui să fie și el sprijinit și în noul cadru financiar multianual ar trebui să există o legătură între acesta și semestrul european și punerea în aplicare a recomandărilor specifice de țară de către fiecare stat membru în parte. Cred că în acest aviz ar trebui să subliniem importanța creării unei zone unice de TVA în Uniunea Europeană și unui sistem de TVA finalizat, la care deja lucrăm de mai bine de 25 de ani și cred că este momentul să scădem costurile de conformitate pentru mediul de afaceri, să scădem riscul de fraudă transfrontalieră cu TVA-ul, să simplificăm procedurile în materie de TVA, lucru care va duce la o um, piață mai consolidată și la condiții mai bune pentru comerțul transfrontalier. Trebuie să vă spun că m-a surprins un pic raportul din partea AFCO cu privire la viitorul Europei. Mi se pare că în multe dintre aspectele pe care le menționează, aceștia se ocupă de lucruri um, de competența econ. Eu cred că noi ar trebui să fim foarte stricți și să spunem că acestea sunt aspecte care trebuie dezbătute în econ și pe care ei trebuie să le ia doar în considerare și nu să preia toate elementele din raportul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Ivana, reprezentând colegul Mavrides pentru SND, pe Perez. Merci, merci au raporteur pour cette uh, présentation. Mulțumesc um, raportoarei pentru această prezentare. Domnul um, Mavrides m-a rugat să vorbesc în numele său și își cere scuze că nu poate fi alături de noi. Acesta îmi dorea să facă mai multe observații. În primul rând, consideră că abordarea comisiei noastre și contribuția comisiei noastre la lucrările AFCO trebuie să meargă dincolo de aspectele cantitative. Trebuie deci să depășească dimensiunea cantitativă a acestor uh, subiecte. Trebuie să luăm în calcul aspectul calitativ și indicatorii sociali. Domnul Mavrides dorește să completeze propunerea raportoarei pe câteva puncte specifice. E vorba în special de Uniunea Bancară. Acesta se bucură că s-a evocat fondul unic de rezoluție, dar uh, aspectul EDIS și uh, EDIS și garanția pentru depozite ar trebui de asemenea menționate ca elemente complementare pentru Uniunea Bancară. În ceea ce privește semestrul european, domnul Mavides consideră că fiind vorba de programe structurale, chestiunea ownership-ului și a recomandărilor specifice de țară ar trebui să fie și uh, ele dezvoltate, mai ales din perspectiva tranziției ecologice și prin integrarea unor criterii sociale, ecologice și de mediu. Acesta consideră că pilonul european al drepturilor sociale ar trebui și el uh, să facă parte din preocupările comisiei noastre. Colegul nostru crede că în ceea ce privește Discrepanțele economice și sociale din zona euro și acest subiect ar trebui să fie dezvoltat, mai ales prin prisma unor criterii de calitate și, în cele din urmă, cu privire la fondul de coeziune, consideră că orice legătură cu guvernanța economică în cadrul semestrului european ar putea submina obiectivele fondului de coeziune. Iată un rezumat al contribuției al contribuției domnului Mavrides. Desigur, acest subiect are o dimensiune mult mai accentuată decât cea economică și apare în acest context electoral în care fiecare dintre noi ar trebui să adopte o poziție astfel încât să avem uh, o imagine clară a Uniunii Economice și Monetare și a Uniunii Europene în general pentru viitor. Äh, Mulțumim foarte mult, doamnă Perez. Acum avem uh, raportul din umbră Conile pentru ALDE și reprezentat este colegul Zile de colegul Luca timp de 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Zile, din partea ECR, raportor din umbră, își cere scuze că nu poate fi astăzi alături de noi. Eu uh, voi citi acum declarația dânsului. Domnul Zile mulțumește raportoarei, doamna Ivana Maletici, pentru avizul său și pentru activitatea desfășurată. Domnul Zile consideră că, printre alte aspecte, Uniunea Piețelor de Capital trebuie să fie finalizată și sunt uh, binevenite câteva reforme la nivelul zonei euro. Domnul Zile dorește ca acest aviz să reflecte o mai mare omogenitate de păreri cu privire la aceste aspecte. Într-adevăr, sunt persoane care doresc o mai mare federalizare federalizare a Uniunii Europene și sunt persoane care se opun acestei idei. Și uh, nici măcar um, cei care doresc o federalizare uh, mai mare nu sunt neapărat o majoritate. Și nu se controlează o majoritate nici a celor care doresc să rămână, nici a celor care doresc să părăsească Uniunea Europeană. Deci, toate aceste păreri sunt uh, în, în mare parte divergente. Domnul Zile este dezamăgit de faptul că cuvântul coeziune nu este menționat nici măcar o dată. În uh, aviz se face apel la convergența politicilor economice, fiscale și uh, de muncă. Dar această convergență nu va fi posibilă fără îmbunătățirea standardelor de viață în statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, ar trebui să se facă apel la aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, dar să nu uităm că sunt încă state membre care nu au adoptat moneda unică și care poate nu o vor adopta niciodată. Viitorul Uniunii Europene trebuie să fie unul bun pentru toată lumea, nu unul care divizează țările membre, care le dezbină și care creează această așa numită Europa cu două viteze. Domnul Zilem Um, vă stă la dispoziție însă pentru discuțiile constructive și pentru îmbunătățirea avizului. Mulțumim foarte mult domnului Lucă pentru ALDE, colegul Cornilet nu este prezent, nu este nici domnul Digold de la Verzi, deci urmează GUE, López Mario, vă rog. Presidente, eh, tanto el informe general presentado por... Mulțumesc, domnule președinte. Atât raportul din partea AFCO, cât și avizul din partea acestei comisii ar trebui să se ridice la standardele pe care vrem să le respectăm. Spunem că soluția problemelor noastre este mai multă Europa, dar mi se pare că pierdem din vedere tabloul de ansamblu. Pe noi ne preocupă foarte mult abordarea generală de aici. și uh, modificările propuse în materie de resurse proprii. Mi se pare că această propunere de aviz nu merge suficient de departe când vine vorba de înțelegerea nevoilor și a solicitărilor din partea cetățenilor europeni. Cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe aspectul social al Uniunii Europene și să ne dăm seama că nu avem nevoie numai de vorbe, numai de declarații. Acestea trebuie să fie dublate și de finanțare. Însă, mi se pare că bugetul nostru nu poate fi suficient de bine executat discutat, mai ales uh, în materie de nevoi sociale. Desigur, Uniunea Pieților de Capital și Uniunea Economică și Monetară sunt niște idei foarte bune, dar trebuie să ne gândim cu foarte mare atenție la acestea, pentru că nu vrem să ducem uh, înainte niște idei arierate și uh, să le obținem cu orice preț. Deci, într-adevăr, trebuie să avem în vedere aprofundarea și extinderea acestor uniuni, dar, în același timp, trebuie să uh, fim atenți și la deficiențe și la șocurile asimetrice care vor continua să apară din cauza că au existat câteva defecte mm, ă, inițiale de concepție să nu uităm uh, și de marile divergențe, discrepanțe și de um, inegalitatea crescândă între statele membre. Nu putem spune că consolidarea Uniunii Economice și Monetare este o idee bună fără să ne întrebăm înainte ce consecințe a avut modelul actual, în forma sa actuală și uh, care ar putea fi consecințele negative ale unei astfel de propuneri. Deci considerăm că o astfel de idee este extrem de importantă dar ar trebui să ne asigurăm că aducem o contribuție semnificativă și benefică pe, pentru cetățenii noștri. Deci trebuie să ne punem toate aceste întrebări și ar trebui să nu uităm că problemele noastre vin și din soluțiile existente, deci trebuie să le înlocuim cu soluții noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare pentru EFDD. Colegul Mono, doriți dumneavoastră să luați cuvântul? Văd că nu. Atunci, nici pentru ENF văd că nu este nimeni în sală. Aș vrea să vă întreb în uh, cazul uh, intervențiilor spontane dacă dorește cineva să ia cuvântul. S-ar părea că nu. Atunci întreb pe doamna raportor dacă mai are ceva de spus uh, la final. Bun, dau cuvântul doamnei Ivana Maletici. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuția la această dezbatere. Ar trebui să subliniez că, din cauza unor constrângeri de uh, lungime, numai câteva aspecte generale au fost menționate în acest aviz și cred că în următoarele săptămâni vom adăuga împreună părțile care lipsesc și părțile extrem de importante pentru acest aviz. S-a spus că nu am vorbit despre EDIS și uh, despre garanțiile pentru uh, de depuneri și um, despre coeziune, convergență. Um, dar într-adevăr, acestea sunt subiecte pe care în următoarele săptămâni vom avea posibilitatea să le adăugăm aici. În calitate de membră a Comisiei Regii, trebuie să vă spun că acolo s-a pus accentul foarte mult pe aspectele legate de coeziune și tocmai de aceea eu nu am introdus un punct specific în avizul meu în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim, doamnei Maletici! Aș vrea și eu să vă mai atrag atenția asupra faptului că avem pe 12 septembrie uh, limita pentru amendamente, 15 noiembrie discuții și tot pe 15 vot în e Comisia Econ. Trec acum la punctul 5 de pe ordinea de zi, sistemul comun de TVA în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului de taxare inversă opțional în ceea ce privește furnizarea de anumite bunuri și servicii susceptibile la fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei cu TVA. Um, our... Astăzi vom analiza proiectul de raport. Raportorul nostru este din partea PPE, e vorba de, doamna Sir, de domnul Sirpa Piet Kainen, care um, nu este astăzi alături de noi. Voi citi eu declarația sa. Acest um, dosar. De acestea ne vom ocupa în conformitate cu procedura simplificată, regula 50, dat fiind volumul de lucru pentru această comisie, și faptul că nu au fost controverse. Pe 17 iulie am primit proiectul de raport. După circularea proiectului de raport, termenul limită pentru depunerea de amendamente este de 10 zile lucrătoare, însă, dată fiind vacanța, termenul limită s-a prelungit pentru miercuri 6 septembrie, sfârșitul zilei după care va fi uh, înaintat la prima plenară din octombrie. Deci, um, declarația doamnei Sirpa Pietikainen este următoarea. Stimați colegi, în proiectul de raport privind perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxă inversă cu privire la anumite bunuri și servicii, ați văzut că propunerea este de a prelungi posibilitatea statelor membre să aplice acest mecanism pentru combaterea fraudei cu bunuri și servicii în conformitate cu articolul 119a din uh, directiva aferentă și apoi posibilitatea de a folosi mecanismul de reacție rapidă pentru a combate frauda în masă. Aceste mecanisme sunt foarte utile pentru statele membre ca măsuri temporare și foarte bine țintite. Acestea vor expira pe 31 decembrie anul acesta și prelungirea lor până în 31 iunie 2022 le-ar permite statelor membre să le folosească în continuare, să folosească în continuare aceste instrumente foarte eficiente de combatere a fraudei și le-ar oferi și o procedură mai accelerată în cazul fraudei neașteptate și pe scară largă. Propunerea introduce o măsură tehnică de prelungire a unui regim existent și se consideră că nu are implicații negative pentru bugetul Uniunii Europene, de aceea nu ar trebui să ne pună nicio problemă de natură politică. Tocmai de aceea, pentru că e vorba de un dosar absolut necontroversat din punct de vedere politic, eu sugerez să urmăm procedura simplificată care ne-ar permite și să lucrăm cu timpul și resursele limitate pe care le avem la dispoziție, dat fiind volumul mare de lucru din această perioadă. Doamna Pietikainen sugerează să sprijinim propunerea Comisiei și ne mulțumește tuturor pentru cooperarea de până acum. Aceasta a fost declarația doamnei raportor, care lipsește, iar acum voi da cuvântul raportorilor din umbră. Nu am pe nimeni, de fapt nu este niciun raportor din partea socialdemocraților, așa că îi dau cuvântul doamnei Pervanș Beres. Da, eu voi fi raportorul din umbră, raportorul lui din umbră. Raportorul nostru din umbră, Tiboa Antanis, se scuză pentru că nu poate fi alături de noi astăzi. Împărtășește în mare măsură punctul de vedere al doamnei raportor. E vorba de o propunere extrem de tehnică, așa că Oricare ar fi justificarea pentru acest mecanism de taxă inversă, în absența unui regim final, uh, definitiv pentru TVA, acest mecanism permite Comisiei să combată frauda în materie de TVA până la jumătatea uh, lui 2022. Deci această prelungire ni se pare acceptabilă, așa că nu ne vom opune unei proceduri accelerate de acceptare a propunerii din partea Comisiei. Însă este o ocazie să mm, reamintim că pentru grupul nostru negocierea, adoptarea și intrarea în vigoare a unui regim definitiv de TVA este un element extrem de urgent de care trebuie să ne ocupăm în această legislatură. Mulțumesc foarte mult, Pervanș, pentru socialdemocrați. Următorul pe listă, doamna Jacqueline Kane Swinburne din partea ECR, dar nu avem alături de noi niciun membru din partea grupului ECR. Nu avem nici raportorul. Abada o înlocuiește pe doamna Swinburne, doamna Vie Hearing. Mulțumesc. De fapt, mă voi exprima în numele domnului Cornie și îi voi mulțumi în numele său, doamnei raportor. ALDE va face niște propuneri concrete pentru a putea lua măsuri concrete și pentru a putea accelera procesul, accelera procesul legislativ. Vorbim deja de prea multă vreme de Uniunea Economică și Monetară și de Uniunea Piețelor de Capital. În săptămânile următoare, domnul Cornie va fi foarte bucuros să lucreze împreună cu doamna raportor. Mulțumesc foarte mult! Vielen Dank, eh, Liebe. Ich schaue zu den Grünen. Nein, die Berichterstatterin. Să vedem, de la Verzi nu există nimeni. Domnul Cato, doamna Cato nu este, nici nu reprezintă nimeni, nu e nici nimeni de la GUE. Întreb uh, pe colegul Mono de la FDD dacă dorește să ia cuvântul. Nu mulțumesc. Pentru NF nu e nimeni. Așa că am să întreb dacă există cineva care dorește să ia cuvântul spontan. S-ar părea că nu. Atunci am să vă informez acum că, după cum s-a spus deja, pe 16 septembrie va expira termenul pentru a depunerea amendamentelor. Pe 1 octombrie se va vota în plen și aștept cu interes uh, discuțiile care mai urmează pe marginea acestui dosar. Și iată că am ajuns rapid la punctul 6 de pe ordinea de zi, care conform acestui calendar indicativ uh, pe care l-am um, trasat eu în ordinea de zi, ar trebui să înceapă la ora 4. Și uh, dat fiind acest uh, lucru, raportorul nu este de față și nici mulți dintre raportorii din umbră, așa că o să introduc acum o pauză până la ora 16.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

So, um, Stimați colegi, așa cum am convenit, este deja ora 4 și reluăm ședința Comisiei Econ. Începem cu punctul 6 de pe ordinea de zi, divulgări legate de investițiile sustenabile și riscurile legate de durabilitate. Astăzi vom analiza proiectul de raport. Um, comisiile EMPL, ENVI și FAM sunt comisiile care trebuie să ofere un aviz. Raportorul este domnul Tang. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie um, să vă spun că la începutul acestui mandat, chiar discutam despre asta cu coordonatorul meu, drag, s-a făcut o propunere pentru o uniune a piețelor de capital. Însă, nu s-a discutat atunci despre durabilitate. Am uh, trecut uh, de la uh, Jonathan Hill la, la Hashleg. S-au făcut foarte multe amendamente la legislație. Comisia, de asemenea, am fost încurajată să preia aceste propuneri. Parlamentul European a adoptat destul de târziu uh, un uh, raport cu privire la finanțele durabile, însă propunerea discutată astăzi deja a fost discutată într-un raport din proprie inițiativă. În acest raport uh, din proprie inițiativă, Parlamentul um, European cu o majoritate vastă, a hotărât că e nevoie de introducerea unui cadru general privind obligația de diligență care să ia în calcul um, liniile directoare ale OECD din 2017 cu privire la um, o conduită responsabilă pentru instituțiile de afaceri. Propunerea Comisiei, ca parte din planul de acțiune, a fost un pic mai modestă și s-a concentrat în special pe divulgarea informațiilor, în timp ce scopul inițial a fost acela de a sublinia datoria investitorilor de a lua în calcul aspecte atât financiare cât și nefinanciare. Iar acest lucru poate fi rezumat um, în obligația de diligență. Da, știm cum funcționează procesul de obligație de diligență și aceasta ar trebui să fie obligatorie pentru uh, investitori. Ar trebui ca aceștia să ia în calcul atât impactul factorilor de natură financiară cât și cei care nu sunt de altă natură. Deci, într-adevăr, am putea spune că este o schimbare la nivelul obiectivului Parlamentului European. Practic, noi vrem să schimbăm un pic abordarea investitorilor, care ar trebui să nu se concentreze numai pe bani, ar trebui să aibă o abordare mai vastă și pe termen mai lung. Acesta este, practic, miezul acestui raport. La amendamentul 13, într-adevăr, este adevărat că divulgarea informațiilor și um, obligația de diligență nu ar trebui să se aplice numai la investițiile durabile, ale țintite, ar trebui să se aplice la toate tipurile de investiții. Apoi, um, văd alte schimbări față de propunerea comisiei așa cum a cerut deja Parlamentul European, dar nu ar trebui să se aplice numai la investițiile verzi, ci la toate tipurile de investiții. Și un alt element. Știm cu toții că un canal foarte important prin care banii ajung, în, sunt investiți, este sectorul bancar. Nu e vorba numai de fonduri de pensii sau de companii de asigurări, e vorba și de sistemul bancar și uh, deja um, în raportul colegului nostru um, s-a inclus acest aspect uh, al durabilității, mai ales uh, pentru că băncile sunt expuse riscului legat de durabilitate. Durabilitatea ar trebui să fie o chestiune importantă în pachetul privind băncile și nu ar trebui să facem nicio diferență între companiile de asigurare, fondurile de pensii, pe de o parte, și pe de altă parte bănci. Tocmai de aceea aș vrea să includ și sistemul bancar aici, e vorba de amendamentul 13. Apoi, așa cum am spus și în raportul din proprie inițiativă, dacă vrem să schimbăm modul de gândire, acesta este un pas esențial, dar în același timp trebuie să avem în vedere și finanțarea și pachetul privind remunerațiile pentru director și pentru consiliile de administrație. Și aceste aspecte sunt vizate la amendamentul 33. Se spune acolo că remunerația ar trebui să depindă și de factori care nu sunt de natură financiară, adică de mediu, social și de guvernanță, ESG. Și, în termen general, nu e vorba numai despre înverzirea economiei, ci de luarea în calcul a unor factori sociali, de exemplu încărcarea drepturilor omului, cazuri de acaparare a terenurilor, aspecte care nu pot fi standardizate într-adevăr foarte ușor, dar care și ele trebuie avute în vedere și de asemenea guvernanța și evitarea obligațiilor fiscale. În uh, IORP am avut o discuție privind actele delegate la Instituția pentru Furnizarea de Pensii Ocupaționale și mi-aduc aminte că atunci uh, foarte multă lume s-a opus includerii actelor delegate în IORP. A fost rezistență și din partea Consiliului și din partea Parlamentului. Nu credem că um, ar trebui să avem acte delegate în această directivă, ci că ar trebui să includem cerințele de durabilitate în directivă, în conformitate cu discuțiile precedente din Parlament. Mulțumesc, domnule președinte. Aștept să finalizăm aceste, acest dosar cât mai repede, cu putință, chiar în această legislatură. Mulțumim, Paul. Sirpa Pietikainen, raportor din umbră, este înlocuită de doamna Maletici. Vă mulțumesc foarte mult. Eu am să citesc um, comunicarea colegei. Uh, în primul rând vreau să mulțumesc domnului raportor pentru ce a făcut, pentru activitatea cu privire la proiectul de aviz. Astăzi discutăm prima propunere legislativă din pachetul privind finanțarea durabilă și uh, văd că în această propunere se ține cont de multe din re, um, recomandările principale făcute de, um, parlamentul, pe, de Parlamentul în raportul INI din mai. Această inițiativă va ajuta să se reducă riscurile economice, de mediu și sociale ale investițiilor. În acest sens, trebuie să ne asigurăm că capitalul este legat uh, și potrivit pentru investiții și că există niște proceduri de gestiune a riscului. Întâi trebuie să se discute despre riscuri, riscul material care apare Uh, de la schimbări climatice și până la piețe uh, financiare uh, devine din ce în ce mai tangibil și dacă nu se ține cont de el, ar putea să amenințe stabilitatea financiară. Atunci când ne asigurăm că riscurile sunt vizibile și că participanții de pe piețele financiare țin cont de ele atunci când iau decizii în ceea ce privește investițiile, vom reuși să Um, creăm stimulentele uh, corect, uh, corecte pentru cei care iau decizii pe piață și vom descuraja deciziile proaste. Investitorii trebuie să aibă uh, informațiile necesare pentru a înțelege riscurile pe care și le asumă. Deci aici informarea este importantă, transparența, pentru ca investitorii să aibă informații armonizate, comparabile și sigure în ceea ce privește uh, impactul asupra durabilității și riscurile pe care le presupun investițiile lor. Așadar, uh, această um, solicitare de transparență trebuie să acopere nu doar pe cei care iau decizii, ci și toate companiile um, care se au în vedere. Uh, informațiile cu privire la riscuri trebuie să fie comparabile, uh, de încredere și relevante este nevoie de astfel de informații pentru a se uh, schimba fluxurile financiare și pentru a se trece la o economie cu puține emisii de dioxid de carbon și pentru ca să ne asigurăm că pensiile și veniturile noastre sunt sigure și pe viitor și că investițiile pe termen lung se vor face în infrastructură care se va potrivi cu clima, clima care va exista pe viitor. În același timp, măsurile trebuie să fie proporționale cu dimensiunea instituțiilor și cu gravitatea riscurilor implicate și trebuie să nu creeze povara administrativă suplimentară, inutilă, mai ales pentru IMM-uri. Este nevoie de pași treptați și pragmatici pentru ca măsurile să nu aibă un efect de șoc, ci să uh, uh, existe o perioadă de tranziție. Aștept cu interes coordonarea cu raportorul și raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumim, Ivana! Sanda Luns pentru ECR îl înlocuiește pe colegul Sied Kamal. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului raportor. Într-adevăr, îl înlocuiesc pe Said, care vă cere scuze, așteaptă cu interes să colaboreze cu, uh, pe acest dosar și mi-a transmis și o comunicare uh, care începe cu mulțumiri pentru dumneavoastră și raportor. Atunci când vorbim despre investire în durabilitate, atunci când vorbim despre investiții durabile și responsabile, mă bucur să văd că uh, se fac progrese în această industrie. Investițiile um, responsabile din punct de vedere al mediului și din punct de vedere social joacă un rol din ce în ce mai important în gestiunea activelor în Europa și la nivel internațional. În ceea ce privește proiectul de um, raport al domnului Tang, vreau să subliniez importanța faptului că trebuie să ajutăm investițiile durabile și, pe de altă parte, nu trebuie să folosim aceeași soluție pentru toate investițiile. Investitorii uh, trebuie să aibă posibilitatea de a lua decizii informate și trebuie să aibă acces la diverse investiții, opțiuni de investiții de pe piață. De exemplu, trebuie să se știe cât de diverse sunt industriile acoperite de acest proiect legislativ, de la uh, Um, asigurători și până la fonduri de pensii, uh, mici um, uh, fonduri pentru, de capital de risc, etc., etc. Trebuie să ne asigurăm că implementarea este flexibilă, asigurând în același timp uh, um, acces la informații pentru due diligence investitorilor. În același timp, domnul Kamal se bucură să vadă că domnul Tang ține cont de uh, durabilitate în contextul mediului înconjurător. De asemenea, Said uh, mai vrea să subliniem că ar trebui să se țină cont și de răspunderea socială și durabilitatea socială și ar trebui să ne concentrăm și asupra factorilor de uh, uh, durabilitate globală, pentru că astfel vom putea rezolva și alte probleme cum ar fi sărăcia, excluziunea socială și practicile um, periculoase din domeniul investițiilor și cred că raportorul va fi de acord că aceste detalii sunt importante de inclus. De asemenea, um, domnul um, Kamal Camal se bucură că se ține cont și de bănci în acest raport. Este adevărat că băncile țin mai mult cont de um, factorii ESG, uh, guvernanță mediu și social, dar ele ar trebui să fie incluse și mai mult în acest gen de discuții după cum am văzut din discuțiile legislative care au existat, există uh, diferențe fundamentale între instituțiile acordat, care acordă credite și instituțiile financiare pe de altă parte. De aceea există legislație uh, separată și domnul Kamal se teme de ideea că ar putea să existe uh, o legislație unică pentru toate tipurile de instituții. Să vedem cum abordează raportorul această problemă. ISIAR ar, ar dori ca în final uh, în urma acestui dosar investitorii să aibă posibilitatea de a lua decizii informate. Știm că mai e mult de uh, muncă, uh, de asemenea trebuie uh, finalizată taxonomia, de exemplu, dar așteptăm cu interes colaborarea cu raportorii din umbră. Mulțumim foarte mult, Zander! Liva Viring pentru ALDE nu este prezentă. Colegul Gigold vorbește în numele lui Molly Scott Cato. Într-adevăr, domnule președinte, am primit și eu o comunicare de la Molly. Aș pot să vă am fi putut să spunem că am fi putut și noi uh, să îl felicităm pe raportor și atât, dar nu asta mi-a cerut dumnei, deci o să vă citesc comunicarea ne bucurăm de faptul că uh, raportorul încearcă să întărească cerințele de transparență în ceea ce privește durabilitatea pentru toți uh, participanții de pe piață. Trebuie ca informațiile puse la dispoziție investitorilor să fie uh, de încredere și complete și de asemenea trebuie ca cei care iau decizii de investiții să țină cont de factorii ESG, de mediu social și de guvernanță. Vrem să subliniem în special că ținem cont de introducerea um, definiției de risc și uh, o îmbunătățire uh, a definiției de investiție pentru durabilitate. Efectele din lumea reală ale riscurilor care există trebuie să fie cunoscute de cei care iau uh, decizii. Aceștia nu trebuie să se limiteze doar la profit. Uh, ne bucurăm că sunt incluse și băncile în acest raport și, în al treilea rând, trebuie ne bucurăm că se discută și despre remunerație și aceasta stimulează activ uh, investițiile în uh, durabilitate. Așteptăm ca pe viitor să colaborăm cât mai mult cu toți raportorii și ra- cu raportorul și raportori din umbră pentru cât mai multe amendamente interesante în ceea ce privește durabilitatea. Mulțumim foarte mult, Paul. Mulțumim și noi. Urmează McCarthy pentru GUE, dar nu este prezent. Deci am să-l întreb din nou pe colegul Mono pentru FT. Văd că nici pentru ENF nu e nimeni și atunci mai dau o dată cuvântul raportorului. Am să trag concluziile rapid. Mulțumesc în primul rând colegilor că au fost prezenți și că au citit aceste comunicări de pe foaie. Vă mulțumesc foarte mult. Am apreciat acest lucru. Pe scurt, vreau să vă spun că aștept cu interes o, decizi- o discuție constructivă. Cred că deja am avut schimburi uh, pe larg și transparente atunci când s-a făcut raportul din proprie inițiativă, într-adevăr, nu trebuie să ținem cont doar de durabilitate în ceea ce privește mediul înconjurător, trebuie să țină cont și de problemele sociale și cele de guvernanță. Și sunt absolut de acord cu Sierpa Pitikainen, într-adevăr este o inițiativă cheie trebuie să luăm această măsură pentru ca sectorul financiar să se schimbe și să evolueze înspre un sector mai durabil în sensul larg al cuvântului. Și acest lucru include, evident, și băncile. Este un canal foarte important. Ar fi chiar ciudat să spunem că tratăm într-un fel fondurile de pensie, etc., și în alt fel băncile. Pe de altă parte, evident că subliniem și proporționalitatea întotdeauna și niciodată nu vom căuta un leac universal. Deci suntem deschiși pe acest subiect. Eu aș vrea să avem o abordare generală, uh, concentrată asupra factorilor de mediu social și de guvernanță, uh, care să fie adaptată pentru fiecare producător și fiecare instituție. Dar mai mult ca sigur, nu se, va fa- nu se vor face aceleași lucruri pentru fiecare producător și fiecare produs. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, și ca să fiu succint, vă spun pur și simplu că aștept cu interes discuțiile care urmează. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Eu mai am doar să vă spun că termenul pentru amendamente este 12 septembrie. Pe 18 octombrie se vor discuta amendamentele și se va vota în Econ pe 5 noiembrie. Asta am avut de spus la punctul 6 deoarece amândoi raport raportori pentru șapte, Esther de Lange și Roberto Galtieri, nu sunt prezenți și știu că domnul coleg Galtieri va fi la patru și jumate în sală, vă propun să mai facem încă o pauză și să continuăm la ora 16.30, după cum am indicat și în agenda și în ordinea de zi. Mulțumesc!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

Dear colleagues, let's... Dragi colegi, haideți să ne reluăm activitatea cu punctul 7 de pe ordinea de zi, care este, după cum știți, o dezbatere comună legată de cele două propuneri legislative legate de așa numitul pachet al creditelor uh, neperformante, regulamentul privind acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante și directiva dedicată cumpărătorii de, cumpărătorilor de credită și recu, celor care recuperează garanțiile. Avem doi coraportori, eu sunt unul dintre ei, cealaltă este Esther de Lange, și cred că vom avea ocazia să discutăm mai mult între noi acest subiect pe care nu l-am putut aborda pe parcursul pauzei de vară, deci o să avem un prim schimb de opinii. Fiecare coraportor are la dispoziție câte 8 minute și Esther te întreb dacă doresc să începi. Da, mulțumesc, mulțumesc uh, și colegilor prezenți la acest punct uh, Cred că este o discuție importantă pe care trebuie să o purtăm. Este o chestiune care deja din uh, anul 2015 se regăsea în uh, comunicarea Comisiei, se referea la mersul mână în mână a reducerii și a partajării riscurilor și există în continuare aceste două chestiuni relevante pentru reducerea riscurilor și anume tratamentul uh, prudențial al expunerii uh, băncilor la riscuri și acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante. Roberto s-a referit la faptul că este vorba de două uh, propuneri, un regulament și o directivă. Eu o să mă axez pe, mai mult pe prima, pe regulament. Regulamentul dorește să introducă în CRR norme privind uh, deducerea de către bănci a propriilor fonduri dacă creditele neperformante nu sunt acoperite în mod uh, adecvat. Acesta este obiectivul principal al intervenției mele și aștept să fie exprimate o varietate mare de păreri. Coraportorii și-au exprimat în detaliu poziția pe această chestiune înaintea pauzei de vară, dar există chestiuni în jurul cărora trebuie să găsim în continuare un numitor comun. Aștept cu nerăbdare părerea colegilor. Drept urmare, o să vă prezint în mare principalele chestiuni pe care le discutăm. În primul rând, pro, uh, pro, proporția expunerii care urmează să fie acoperite, oare ar trebui să fie uh, mărită în timp mai mult Uh, o, o proporție mai mare spre sfârșitul perioadei sau într-un mod linear. Și este evident că cu cât mai mult timp o expunere nu este acoperită, cu atât uh, probabilitatea replătirii ei scade. Pe de altă parte, dacă prevedem că există o problemă, de ce să nu ne ocupăm de ea imediat? Deci eu aș uh, argumenta în, favo- în, în favoarea unei abordări lineare, să nu așteptăm ca problema să se agra- agraveze și mai mult. Aceasta este prima chestiune importantă. În al doilea rând, facem o distinție între motivele pentru care o expunere devine sau nu ne- uh, neperformantă neperformantă. Deci Comisia Europeană face o distinție între expunerile neperformante care depășesc 90 sau mai multe zile sau alte expuneri neperformante din așa numite, între ghilimele, alte motive. Eu, sincer, nu cred că putem să facem o distinție atât de clară între cele două situații, pentru că și expunerile care sunt neperformante din alte uh, motive s-ar putea să nu fie uh, replătite la fel cum se, se poate întâmpla cu cele care sunt, nu sunt replătite de mai mult de 90 de zile. O altă chestiune necontroversată este distinția făcută între expunerile securitizate și cele nesecuritizate, cele acoperite sau cele neacoperite. Există diferite opinii privind nivelul de ambiție între uh, cele două grupuri garantate sau negarantate. Numărul de ani în legătură cu acesta există opinii diferite. Um, mecanismul unic de supraveghere între 2 și 5 ani, de exemplu, de expuneri neacoperite, negarantate, 7 până la 12 asemenea expuneri și apoi se mai pune problema acoperirii generale, 100% sau facem o diferență între entitățile negarantate și cele garantate. Discutăm de o gamă undeva între 70 și 100%. O altă chestiune, dacă mai adăugăm și alte dis- distinții în această dezbatere între între, capi, între preocupări uh, care continuă sau care au fost uh, depășite. Dacă um, între măsuri de reglementare um, orientate în viitor sau nu. Eu, ar trebui, eu cred că ar trebui să punem accentul pe măsurile uh, care pot fi viabile. Oricum, din punctul nostru de vedere, sistemul trebuie să fie unul uh, echitabil, să facem o distinție între nivelul de ambiție și viteză, între expunerile neperformante, dar care să poată funcționa. Din punctul meu de vedere, ar trebui să facem o distinție doar între cele două categorii. Comisia pleacă de la patru categorii și există uh, ideea de a merge până la capăt. Dacă introducem și alte categorii în acest mix, am obține 8 categorii diferite de expuneri neperformante. Uh, negarantate gone concerns, uh, garantate going concerns și așa mai departe garantate cu o evaluare independentă. Deci, nu știu, mă întreb dacă complicăm atât de mult uh, lucrurile cu această propunere deja complicată este în interesul nostru sau nu. Și nu în ultimul rând, domeniul de aplicare. Propunerea Comisiei Europene este următoarea. Acoperim doar expunerile care au fost create după data publicării propunerii. Cred că este vorba de 14 martie anul acesta. Acest lucru ar lăsa deoparte uh, nu doar uh, creditele care în acest moment sunt neperformante, dar și creditele existente în acest moment și care s-ar putea pe viitor să devină neperformante. Și mă întreb dacă ar fi în interesul nostru. Și oricum, dacă acestea nu sunt acoperite de sfera de aplicare a acestei propuneri, va trebui să ne ocupăm de ele la un moment dat. Este o problemă care încet, încet se atenuează, dar încă nu este rezolvată. În legătură cu directiva am spus că o să spun doar uh, puține lucruri. În practică, recup- uh, uh, durează prea mult eliminarea stocurilor de credite neperformante și durează prea mult recuperarea garan- uh, garanțiilor. Ar trebui să găsim uh, și soluții extrajudiciare, respectându-se anumite garanții am putea să ne gândim și la soluții în care să fie implicați actori de pe piață. Uh, putem să ne gândim la toate aceste soluții și, Roberto, cred că în uh, cele șapte minute în care a vorbit m-am referit la principalele subiecte și aștept cu nerăbdare, după cum am spus, să aflu și părerea colegilor. Mulțumesc! Îți mulțumesc, Esther, pentru sinteza pe care ne-ai prezentat-o. Eu aș saluta în primul rând propunerile Comisiei aliniate planului de acțiune adoptat de ECOFIN și chiar dacă știm cu toții că stocul mare de credite neperformante se datorează în principal uh, problemelor economice majore pe care le-am uh, avut în trecut și că în urma redresării economice stocul de, de credite neperformate este în, în scădere și cred că chiar și în aceste condiții trebuie să îmbunătățim cadrul de reglementare al uh, acestor expuneri ne, neperformante și să încercăm să adoptăm cât mai repede cele două propuneri. Aș dori să salut de asemenea activitatea de până acum uh, depusă de președinția austriacă pe aceste dosare și sper că vom putea respecta aceleași abordări în încercarea noastră de a îmbunătăți propunerile Comisiei și să încercăm să încheiem acest dosar până la sfârșitul mandatului nostru. O să mă concentrez și eu pe mecanismul de, de siguranță uh, prudențial și nu o să pornesc ca și Esther de la opțiuni specifice, ci de la două principii care ar trebui să se regăsească uh, la baza uh, activității noastre, așa cum se întâmplă și cu activitatea, activitățile în acest sens din Consiliu. Primul principiu este diferența evidentă și distinția necesară și complementaritatea pe care trebuie să o facem între ce înseamnă pilonul 1 și pilonul 2. Pilonul 1 este un mecanism de siguranță obligatoriu. Pilonul 2 este un supliment dedicat băncilor care poate fi impus de autoritățile de supraveghere. La fel se întâmplă și cu capitalul, cu fondurile proprii. Există un nivel de fonduri proprii minim care poate fi suplimentat de autoritățile de uh, supraveghere. Știți că există Uh, adendumul uh, în acest sens, din mecanismul un, unic de supraveghere, băncilor li se cere să pună deoparte anumite fonduri pentru uh, creditele neperformante în temeiul CRD4 și evaluarea acestor fonduri uh, suplimentare care trebuie uh, garantate de bănci și în urma unui dialog purtat cu banca dacă uh, autoritatea de supraveghere consideră că este, este necesar, poate cere cerințe su, su, suplimentare. Se examinează situația fiecarei bănci în parte, dacă se uh, consideră că în, uh, în propriul bilanț uh, expunerile nu sunt acoperit uh, suficient de mult, se pot cere chestiuni suplimentare. Deci trebuie să mergem dincolo de normele contabile dintr-o perspectivă prudențială, de supraveghere prudențială. Este un lucru logic și dintr-un motiv evident. Știm că în medie toate creditele neperformante sau toate expunerile neperformante sunt, pot fi vândute deci, în practică, în cazul în care se ajunge la o expunere mm, zero, nu prea există. Tocmai de aceea, pe bună dreptate, mai, mecanismul unic de supraveghere cere o acoperire de 100% totală doar dacă expunerea respectivă este considerată a fi aproape de valoarea zero. Tocmai de aceea intervine aici o măsură din al doilea pilon și sunt de acord cu Esther, putem să alegem abordări diferite, putem să, să alegem categorii mai detaliate sau să avem o abordare mai detaliată pe care o să o explic. Însă, prin, principalul principiu pe care trebuie să-l uh, respectăm este să există o diferență între un mecanism de protecție voluntar și o intervenție discrețională, dis, dis, cu caracter discreționar în pilonul 2. Deci există o diferență între primul și al doilea pilon. Primul principiu este de a garanta această diferență între pilonul 1 un mecanism de protecție obligatoriu care să se aplice uh, tuturor băncilor. În plus, în al doilea pilon, este vorba de intervenția discreționară a autorităților de supraveghere, care sunt obligate să discute cu fiecare bancă în parte, deci și să le ceară acestora um, punerea deoparte a unor uh, fonduri suplimentare. Deci primul principiu pe care trebuie să respectăm este această distinție. Și apoi abordarea poate fi diferită. eu propusesem diferite abordări prin intermediul uh, cărora am putea să respectăm acest principiu amintit. Una dintre, a, dintre acestea ar fi să prevedem o perioadă mai lungă de timp pentru uh, crearea acestor uh, Uh, fonduri suplimentare, deci 3, 4, 5 ani pentru expunerile neperformante negarantate sau să păstrăm să păstrăm aceeași perioadă de timp, însă să reducem procentele care ar trebui să fie acoperite. Nu aș dori să mă refer la aceste procente, 70-80%. Aș dori să mă refer doar la respectarea uh, uh principiilor să facem această distinție între situațiile în care autoritățile de supraveghere cer fonduri suplimentare care să ajungă chiar până la 100% dacă este cazul. Deci există diferite uh, posibilități de respectare a acestor uh, principii, atât pentru expunerile garantate, cât și pentru cele negarantate. Există un raport care se referă la existența unei evaluări independente a garanțiilor, care îți permite anumite Uh, opțiuni, o perioadă mai lungă de timp. O altă opțiune menționată de tine, Esther, este să nu ajungem la acoperire de 100%, ci la un procent mai redus și pentru expunerile negarantate, atunci autoritatea de supraveghere, în fiecare, în fiecare caz în parte, în fiecare bancă în parte, poate cere suplimentarea procentului respectiv sau nu. Deci există diferențe și trebuie să facem această distinție în principial între uh, măsurile de la, din primul și din al doilea pilon. Opțiunea de a introduce mai multe categorii este doar una dintre ele. Eu sunt dispus să discut toate aceste modalități, însă ce nu pot discuta este să nu se, să nu se uh, recunoască diferența dintre primul și al doilea pilon. Al doilea principiu important. Trebuie să, echilibra, să găsim echilibrul potrivit între două cerințe. Să garantăm o creare de rezerve prudentă, însă, în același timp, să evităm să introducem stimulente greșite, să nu transformăm uh, companii uh, viabile, bănci viabile în instituții insolvente. Deci să nu creăm un mecanism uh, prin care uh, să distorsionăm piața. Dacă introducem norme obligatorii și descoperim că întreprinderile uh, mici și mijlocii uh, devin uh, insolvente, acest lucru creează de fapt un stimulant uh, uh, pervers care pervertește realitatea economică. Deci, trebuie să facem această distinție între gone concern și going concern când un, uh, un creditor se află în aceasta sau în cealaltă situație. Da, are dificultăți de a plăti o parte a datoriei, dar este solvent din punct de vedere economic, atunci nu trebuie să îl uh, împingem noi în uh, faliment. Știu că statele membre discută um, acest subiect, există diferite modalități de a respecta de a respecta aceste opțiuni. Există posibilități destul de, de, te, de tehnice, însă în acest moment de discuții uh, preliminare trebuie să convenim în primul rând asupra principiului. Deci să evităm Um, scoaterea de pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii prin uh, stimulente care per, uh, pervertesc situația economică reală a acestora și să facem distinția între uh, măsurile obligatorii din pilonul 1 și din cele opționale din pilonul 2. Mă opresc aici, îți mulțumesc pentru că ai avut o intervenție mai scurtă și mi-ai permis să vorbesc eu puțin mai mult. Și, în plus, ce aș mai spune este că trebuie să evităm abuzurile de piață și, în același timp, cred că subiectul cel mai spinos este cel al regulamentului și cred că dacă vom reuși să respectăm aceste principii, avem un spațiu de manevră pentru a găsi compromisuri și cred că în acest spirit ar trebui cu toții să încercăm să găsim o poziție comună. Pentru mine este clar că dacă nu vom reuși să obținem o reglementare bună, atunci aș prefera să nu avem niciun fel de reglementare decât să avem o reglementare proastă. Uh, ok, now I back my of chair and uh, am revenit în calitatea de președinte și primul raportor din umbră care îi dau cuvântul este Sander Lons. Vă mulțumesc, domnule raportor, domnule președinte. Patru minute aveți la dispoziție pentru că CR-ul are doi raportori din umbră. Aștept cu nerăbdare acest dosar și această discuție aprinsă dezbaterea prinsă pe care o să o avem, desigur, va trebui să discutăm și aspectele uh, tehnice, uh, obiect, trebuie să discutăm scopul pe care îl avem și pentru noi, uh, domnule raportor, scopul nostru nu este să fim populari în fața electoratului, ci să ne asigurăm că riscurile sunt reduse și că sistemul în general devine unul mai sigur. Este pentru noi un lucru mult mai important decât orice dezbatere uh, principială pentru a atrage voturi. Acesta fiind spuse, haideți să fim sinceri, știm că există anumite țări care uh, întâmpină dificultăți în reducerea stocurilor de credite neperformante. Uh, acest stoc evoluează în mod pozitiv, de exemplu, în alte țări, în Irlanda și acestea fiind spuse, um, sprijinim efortul mecanismului unic de, su- de supraveghere și suntem de acord cu Comisia Europeană. Uh, sarcina principală pentru reducerea stocurilor de credite neperformate revine în, în principal băncilor și statelor membre, însă și autorităților de reglementare, uh, de reglementare trebuie să-și aducă contribuția a doua teză a memorandumului explicatoriu me- menționează reducerea necesității partajării riscurilor de către, uh, preluării riscurilor de către autoritățile publice și cred că de aici ar trebui să începem. Uh, sunt, suntem de acord cu ideea unor uh, armonizării pierderilor pentru expunerile neperformante pentru bănci, însă Aș dori să aduc aminte ceva ce a menționat și raportoarea. Această propunere nu se referă la creditele neperformante existente nici măcar nu se referă la expunerile uh, actuale care s-ar putea să devină neperformante pe viitor. Este un aspect cheie de care trebuie să ținem cont. Și mă întreb uh, și eu ce, cum putem să îmbunătățim stabilitatea financiară dacă ne uităm atât de mult în viitor. Uh, nu știu, poate ar trebui să discutăm ce se întâmplă acum reducerea stocul, uh, stocurilor actuale de credite neperformante într-un alt raport, dar trebuie să rezolvăm și această problemă. În ceea ce privește acoperi, uh, acoperirile uh, minime pentru creditele neperformante garantate, mă întreb dacă nu ar trebui să accelerăm acoperirea minimă a acestor cerințe anuale în cazul uh, expunerilor garantate, pentru că, așa cum pe bună dreptate se spune în propunere, după o serie de ani în care nu s-a respectat, nu s-au respectat normele de protejare a creditorilor, există pericolul ca acestea să își piardă credibilitatea. Și, în concluzie, Acestea au fost doar câteva remarci cu caracter introductiv și acum trec la o notă mai politică știm și înțelegem prea bine cât de controversat este acest dosar. Drept urmare, cred că va fi nevoie să găsim compromisuri creative și ca toată lumea să-și aducă contribuția în acest sens, nu doar coraportorii, dar și ceilalți uh, raportori din umbră, însă nu trebuie să periclităm prin aceste compromisuri uh, scopul primordial al acestei propuneri de reducere a creditelor, a numărului de credite neperformante și trebuie să găsim soluția potrivită, pentru că de acest dosar depinde evoluția viitoare și a altor dosare și aștept cu nerăbdare să lucrez împreună cu coraportorii și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc, Bernd Luca. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vor, mă concentrez acum asupra celei de-a doua proceduri din pachetul NPL, crețe neperformante, și anume problema um, serviciilor de creditare și uh, val, uh, valorificării valorilor mobiliare. În principiu, sunt de acord cu abordarea comisiei. Este corect să încercăm să creăm o uh, Um, piață pentru credite neperformante care să funcționeze mai bine, armonizând cu standarde minime prescrise um, piața și uh, reducând activitatea transfrontalieră a acestor uh, companii. Deci sunt de acord cu direcția în care merge această propunere. Totuși, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru, la evaluarea acestei um, abordări trebuie să ținem cont de faptul că domeniul creditelor neperformante vizate aici este limitat. Este vorba despre credite acordate de uh, un institut bancar, institut de creditare și cumpărate de o instituție nebancară. Deci nu poate fi vorba despre credite neperformante cumpărate de o bancă sau credite acordate de o instituție nebancară. Și atunci eu mă întreb dacă este creat uh, o atmosferă egală pentru toată lumea uh, și întrebarea este dacă nu ar trebui să se definească mai larg piața, pentru că altfel se poate afecta concurența loială pe piață. Cred că, la asta ar trebui, cred că la asta ar trebui să ne gândim foarte mult pentru ca nu cumva să afectăm concurența de pe piață. Și numai așa vom reuși să îmbunătățim uh, metodele de valorificare ale creditelor neperformante și de altfel acesta este și scopul acestei inițiative a Comisiei. Acestea au fost remarcile mele preliminare. Cred că urmează o perioadă interesantă, se vor discuta măsurile Comisiei și efectele acestora asupra pieței de credite neperformante. Poate că ar trebui să mai fac și o observație finală cu privire la inițiativa Comisiei cu privire la um, îmbunătățirea um, modalităților de valorificare a acestor credite în afara um, instanțelor de judecată. Aici um, asta îmi ridică un semn de întrebare. Mai exact, um, acest gen de măsuri de valorificare a valorilor mobiliare pot fi um, a garanțiilor pot fi folosite numai atunci când este clar cui revine această garanție și problema este că acest gen de soluționare a litigiului în afara instanțelor de judecată poate fi după aceea Uh, contestată în fața unei instanțe. Deci, practic, se deschide încă o serie de litigii. S-au întâmplat deja astfel de cazuri când uh, s-au soluționat anumite litigi în afara instanțelor de judecată și după aceea au fost contestate în fața instanței. Deci uh, mă întreb dacă nu cumva ar trebui ca acest gen de rezolvare a litigiilor în afara instanței uh, să fie exclus și să, se, să rămână doar la soluționarea litigiilor în instanță, care să, fie, care să aibă loc mai rapid. Mulțumesc foarte mult raportorului, acestea au fost remarcile mele de ALDE. Mulțumesc foarte mult. Acum, Ramon Trimoza pentru ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând, aș dori să mulțumesc um, domnilor raportori Esther de Lange și Roberto Goltieri și echipelor acestora pentru activitatea desfășurată pentru acest raport. Salut propunerea comisiei și mă bucur pentru că în ultimii ani am, am asistat la o creștere economică, deci problema creditelor neperformante a scăzut în multe state membre, mai ales în sudul Europei, unde această problemă era extrem de stringentă, problema creditelor neperformante. Am văzut însă că acest subiect a creat uh, controverse. Am primit uh, rapoarte scrise din partea Băncii Centrale Europene care ne spun că din cauza acestei probleme a creditelor neperformante în statele din sudul Europei, băncile nu au împrumutat suficient economiei, deci uh, creșterea economică nu a fost la fel de mare Uh, însă băncile naționale uh, au rapoarte care spun exact contrarul rapoartelor din partea Băncii Centrale Europene. Înainte de a-mi aduce și eu contribuție, vreau să vă reamintesc că în ziua în care Mario Draghi s-a prezentat la o audiere în Econ um, în noiembrie anul trecut și eu i-am pus o întrebare cu privire la originea creditelor neperformante și am spus, domnule Draghi, eu cred că lipsa de punere în aplicare, lipsa punere în aplicare a legislației europene, în special directiva privind plățile, neîntrezerea plăților, stă la baza creditelor neperformante. Și domnul Draghi a spus, da, sunt perfect de acord, nu numai că companiile mari nu plătesc IMM-urile, deci în 2008 și 2009 ratele șomajului au crescut foarte mult, nici guvernele nu au, nu și-au plătit uh, datoria către IMM-uri. Deci, uh, este nevoie de câteva modificări pentru a evita viitoare crize ale creditelor neperformanțe, pentru că în uh, statele din sudul Europei nu există sancțiuni dacă companiile mari nu plătesc IMM-urile în cazul unei viitoare crize financiare. Deci, acesta este un aspect la care grupul meu este foarte sensibil și vom propune câteva amendamente în acest sens. De asemenea, considerăm că ar trebui să creăm și câteva dispoziții pentru împrumuturile care devin, pentru cretele care devin neperformante. Nu putem să asistăm la o criză financiară și să reacționăm diferit de la un stat membru la altul. Avem nevoie deci, de o armonizare, dar trebuie să ținem cont și de diferențele la nivelul sistemului bancar în um, sudul Europei, în Franța, de exemplu, am observat că 3-4 bănci importante dețin 80% din, din piață și în nordul Europei avem un model care, după părerea mea, este mai bun. Avem câteva bănci uh, importante care operează la nivel global împreună cu sute de um, bănci mai mici. Și am auzit uh, și alți colegi care spun că datorită acestei rețele de mici uh, bănci uh, de împrumut, Băncile mari, în momentul în care s-au confruntat cu criza suprimelor din 2008, au putut în continuare să acorde credite IMM-urilor și astfel s-au salvat locuri de muncă și s-au salvat companii. Deci trebuie să ținem cont de diferențele la nivelul sectorului bancar din Europa și înțeleg în acest sens opinia președintelui Gualtieri, care spunea că dacă nu putem veni cu o legislație suficient de bună, e mai bine atunci să nu inițiem nici un tip de legislație. Vă înțeleg îngrijorările pentru că e vorba de un sector foarte sensibil în multe state membre. Așa că invit cele două grupuri uh, să grupuri politice principale să ajungă la un consens. Uh, al de vă va sprijini și noi vom încerca să ne asigurăm că venim cu niște acte legislative care fac ca următoarea criză creditelor neperformante să fie mai puțin dramatică ca precedenta. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Ramon. Domnul Sven Kikol, dar acum cuvântul. Yes, so um, we are co-shadowing Ernest Urtasun și eu suntem um, raportori din umbră. Voi, mă voi referi în special la reglementare. E destul de clar că Comisia are o abordare graduală. Asta înseamnă prudent, prudentă într-o oarecare măsură. Deci nu se vizează cele mai sensibile aspecte ale creditelor neperformanțe, lucru care din perspectivă democratică mie mi se pare destul de greu de înțeles. Asta înseamnă că Felul în care sunt gestionate vechile credite neperformante este lăsat la latitudinea Băncii Centrale Europene și a zonei euro. Asta înseamnă că nu avem nicio legislație în acest sens și până la urmă BCE hotărăște ce și cum face. Este o idee pe care grupul nostru nu a creat-o foarte mult, ați Acum aveți oportunitatea și aveți marja de manevră democratică să introduceți o legislație în acest sens și cred că dacă nu facem acest lucru vor exista numeroase îndoieli. Deci cred că ar trebui să găsim uh, un compromis și când vine vorba de definiții să ne apropiem de anexa BCE care se bazează pe pilonul 2 și pe o abordare de la caz la caz. Și BCM s-a speriat de o politică mult prea prescriptivă pe acest subiect foarte sensibil, dar eu cred că putem încerca totuși să extindem domeniul de aplicare și chiar sunt curios de dezbaterea care va avea loc aici în acest sens. Știm că Comisia nu a uh, urmat uh, sfatul uh, Băncii Europene de Investiții și anume să specifice care credite vor fi considerate drept uh, credite nou generate. Cred că este un aspect pe care noi acum avem ocazia să le rezolvăm. De asemenea, s-a făcut presiune să se reducă stocurile de credite neperformante prin legislație sau prin supravegherea Băncii Centrale Europene. Și acest lucru ar putea să transfere portofoliul în mâinile piețelor financiare deschise, iar astfel s-ar putea a atribui un preț corect acestor credite. Îmi aduc aminte de propunerile președintelui Băncii Europene de Investiții de a crea un cadru pentru aceste credite neperformante. Trebuie însă să subliniez faptul că Andreea nu a reușit să explice pe deplin cum putem evita transferul răspunderii către spațiul european. Însă, în general, are dreptate, e nevoie de un astfel de cadru pentru că e performată pentru băncile defectuoase. Și Ultimul lucru pe care le spun, regretăm modul în care s-a finalizat Basel 3. Băncile folosesc această abordare bazată pe ratingul intern care permite aplicarea unei rate de risc zero pe activele interne și mă întreb de ce Comisia nu a luat niște măsuri în acest sens. Și acum voi încheia cu câteva cuvinte pe marginea acestei directive. Credem că este o idee bună să se creeze o reglementare europeană în acest sens sau să creăm un cadru pentru piețe mai bune. Aici ne folosește Uniunea Bancară, însă în această propunere nu se găsesc norme solide pentru protecția consumatorilor și standardul minim ales acolo, din perspectiva noastră, nu sublinează suficient faptul că dacă îi acorzi un credit unui consumator, intri și într-un fel de contract social cu acest consumator care prevede obligații reciproce. Și chiar dacă nu sunteți de acord, domnul Lucă, eu cred că etica uh, Uh, creștină și socială este adevărată. Nu e vorba numai de un contract social, e vorba de obligații reciproce și că nu ar trebui să îi acorzi un credit clientului dacă acesta nu știe că, de fapt, nu, de mâine nu va fi clientul unei bănci locale din Spania, ci va fi clientul unei instituții de creditare care se găsește în cu totul altă parte. Eu cred că acest aspect trebuie abordat. Chiar dacă nu sunteți de acord, dacă vrem ca piața să funcționeze mai bine, ar trebui să asigurăm nivelul cel mai înalt de protecție a consumatorilor și să ne asigurăm de faptul că uh, atunci când consumatorii iau o decizie, o fac în cunoștință de cauză și că dacă hotărăsc pe viitor să vină acest uh, credit, să poată face acest lucru. Și toate aceste aspecte nu ar trebui să se regăsească undeva în josul paginii cu caractere minuscule și că ar trebui consumatorii să fie conștienți de prețul pe care l-au de plătit. Dar cu siguranță va fi o dezbatere lungă. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul îi are recum cuvântul. Mulțumesc! Astăzi discutăm uh, uh, un dosar foarte important, această propunere de regulament și de directivă. Problema cu care ne confruntăm este una foarte importantă. În conformitate cu datele băncii centrale, creditele nu neperformante reprezintă mai mult de un trilion de euro. și acestea afectează soliditatea sistemului nostru bancar, mai ales um, în eventualitatea unor viitoare crize. De asemenea, acestea au legătură și cu discuțiile care s-au blocat pe marginea sistemului EDIS. Și din acest uh, de pe acest front nu avem nicio veste nouă, nu s-a înregistrat niciun progres, iar um, Parlamentul are și el uh, responsabilitatea sa. Nu am auzit uh, nimic nou în ceea ce privește Eris de la Esther de Lange, care este raportor pe acest dosar. Deci, Parlamentul European ar trebui să facă eforturile necesare pentru a putea discuta eventuale compromisuri, pentru a putea să le găsească, astfel încât să asigure armonizarea la nivel european și un set comun de reguli. Avem, deci, nevoie de norme în materie de protecție a consumatorilor. Să vedem cum putem să creăm acest mecanism de backstop, de garantare și cum putem avea un pilon suplimentar foarte clar definit în cadrul mecanismului unic de supraveghere. Cred că dacă nu ne vom îndeplini această sarcină și vom rămâne la statul quo și vom amâna aceste dosare pentru următoarea legislatură, consecințele vor fi foarte negative. Cred că ar fi o greșeală din partea noastră să spunem că prima oară trebuie să reducem la zero riscul și că abia apoi putem vorbi despre eforturile de partajare a riscurilor. Cred că aceste eforturi ar trebui să fie făcute în paralel. Și dacă reușim să discutăm în mod eficient aceste dosare și reușim să combatem riscurile, este cea mai eficientă modalitate de a asigura progresul pe mecanismul de garantare a depozitelor și de a proteja sistemul bancar împotriva viitoarelor crize. Dacă vrem ca băncile noastre să poată oferi credite IMM-urilor sau credite ipotecare, um, gospodăriilor, sau dacă vrem ca acestea să poată acorda în continuare credite noilor companii, trebuie să venim cu un set de norme care să ne permită până la urmă să reducem acest stoc masiv de credite neperformante. Și aici dați-mi voie să îmi exprim dezacordul față de ce spuse domnul Luche. Mecanismul extrajudiciar de soluționare a, a litigiilor consider că ar fi, va fi unul util. De multe ori, sistemul judiciar nu poate să se ocupe singur de numărul mare de cauze și asta duce la uh, Uh, întârzieri și la prelungirea ale procedurilor. <clears throat> Și o ultimă remarcă, domnule președinte, cred că putem uh, discuta pe larg toate aceste aspecte cu cei doi raportori, dar și cu raportorii din umbră, așa că aștept cu mare interes propunerile lor și mm, desigur că noi vă stăm la dispoziție în tot acest proces. Mulțumesc! Mulțumim, uh, Marcozani, FTD. Mulțumesc, Marcovali, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte, la fel ca domnul Papadimulis. Aș dori să pun accentul pe partajarea riscurilor. Doamna raportor, din partea PPE, a subliniat nevoia reducerii riscurilor, dar dânsa este raportor și pe uh, pachetul privind garantarea depozitelor. Deci cred că progresul ar trebui să se facă în aceeași măsură pe ambele fronturi și cred că ar trebui să mergem în această direcție. Și apoi, ca să spunem lucrurile pe nume, cred că mai avem și problema titlurilor um, de valoare derivate și în noiembrie va avea loc prima evaluare a mecanismului unic de supraveghere, dar cred că trebuie să facem mai multe pentru a ne asigura că lichiditățile care um, duc la credite că, că putem să evităm uh, problemele foarte mari cu creditele neperformante și pe viitor. Acum um, prețurile um, s-au mai domolit, dar uh, am observat uh, că în momentele de criză se pierde foarte mult din, din valoarea lichidităților și uh, sperăm că și Comisia, dar și Banca Centrală Europeană va continua în direcția transparenței în ceea ce privește acest pachet privind creditele neperformante. Sunt de acord uh, cu cele spuse de domnul uh, Papa Dimulos și mă bucur că și Verzi se ocupă de protecția persoanelor celor care au depozite și, uh, de asemenea, mă bucur că s-a vorbit și despre această situație în care un consumator, până la urmă, nu are de-a face cu o bancă locală, ci cu o altă instituție de creditare care are cu totul alte interese, care vrea să câștige cel mai mult din uh, anumite operațiuni. Deci, uh, cred că Trebuie să fim foarte atenți la aceste fonduri speculative, pentru că s-ar putea să ducă la probleme foarte mari cu regulamentul actual și, de asemenea, ar putea să apară probleme și pentru persoanele care economisesc bani pentru consumatori. Deci, după părerea mea, nu ar trebui să încercăm prea mult să reducem riscurile, pentru că am putea astfel să încurajăm speculația și să creăm un, un risc mai crescut pentru uh, persoanele care economisesc. Și astfel. Um, să nu mai reușim să atribuim responsabilitatea cui trebuie. Deci, credem că debitorul ar trebui să aibă posibilitatea de a-și gestiona la timp Uh, creditul, astfel încât acesta să nu treacă în mod automat în mâinile unei alte instituții de creditare și să se creeze astfel o piață secundară. Oricum, Credem că în următoarele săptămâni vom putea să discutăm toate aceste aspecte și um, am impresia că deja se conturează un compromis și sper că vom ajunge la un text uh, final care va putea să coaguleze acest uh, Parlament și să uh, nu uh, venim cu un, un text pur și simplu prescriptiv. Mulțumesc, Marco Zanin. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc celor doi raportori pentru introducere. E foarte clar că, dată fiind importanța acestui subiect, va trebui încă să mai lucrăm pe marginea anumitor poziții, pentru că opiniile sunt diferite și se identifică diferite nevoi la nivelul diferitelor state membre. În ceea ce privește creditele neperformante și expunerile sistemului uh, expunerea sistemului bancar european uh, la aceste active. Cred că subiectul a fost abordat în foarte multe rânduri, dar nu ne-am concentrat neapărat pe cifrele concrete și pe cauzele profunde ale situației în care ne găsim acum. Nu cred că e cazul să facem uh, tot felul de analize abstracte, să vorbim despre condițiile de piață, să vorbim despre un sistem bancar um, în care gestionarea nu s-a făcut într-un mod suficient de transparent. Eu cred că în ultimii 8-9 ani știm care a fost cauza. A fost vorba de cea mai mare criză economică cu care s-a confruntat continentul nostru în istoria sa modernă. Deci, iată că în fața acestor cifre și în fața situației cu care ne-am confruntat, Băncile au avut de suferit din cauza creditelor neperformante. Se vorbește despre reducerea riscurilor. Și aici trebuie să vedem și numerele, ci cifrele. Da, în trecut stocul de credite neperformante pentru, în anumite bănci a crescut foarte mult din cauza crizei, dar în ultimii doi ani situația s-a îmbunătățit considerabil. De ce? pentru că creșterea economică s-a reluat și foarte multe expuneri au fost rezolvate. Foarte multe bănci, în special bănci foarte importante, care au putut face față unor prețuri scăzute ale creditelor neperformante s a ocupat deja de operațiuni de cesiune ale acestor active. Dar acum noi trebuie să ne ocupăm de cei care, chiar dacă nu au putut să facă față acestor prețuri scăzute, au trebuit să mențină aceste expuneri. Și iată că acesta este punctul central al dezbaterii pe marginea celor două dosare. Haideți să încercăm să nu creăm probleme suplimentare prin acest nou regulament și să nu introducem dificultăți suplimentare pentru sistemul bancar european care deja se confruntă cu numeroase probleme. În aceste dosare este foarte important să ne asigurăm că creăm o piață care favorizează vânzarea pachetelor de credite neperformante și că acest cadru de acoperire a pierderilor nu va avea efecte negative asupra operatorilor și asupra băncilor. Foarte interesantă este și ideea de a dezvolta un cadru pentru companiile de gestionare a activelor. Pentru că din cauza prețurilor scăzute de pe piață, cei care nu au putut să vândă credere neperformante trebuie să primească o soluție și din partea statelor membre și cred că ar trebui să dezvoltăm un model pentru companiile de gestionare a activelor care să prevadă o cooperare între guvern și sectorul privat, deci între stat și sectorul privat. Și cred că aceasta este o altă provocare importantă. Un alt aspect pe care l-au subliniat și alți colegi, dar pe care vreau să-l subliniez și eu la finalul discursului, este cel al procedurii accelerate pentru garanții. Aici Trebuie să ne asigurăm că, prin acest regulament, asigurăm un grad foarte înalt de protecție a consumatorilor. Mulțumesc! Not received request. Mulțumesc! Uh, nu am înregistrat nicio cerere de intervenție spontană, așa că, Esther, îți dau cuvântul. avem fiecare câte patru minute. Dar eu nu am nevoie de patru minute. Practic, dezbaterea a evoluat în direcția la care mă așteptam eu. Într-adevăr, mai avem mult de discutat și mult de muncit. Am ceva de spus despre uh, cuvântul insolvență și mersul înspre insolvență. Nu cred că ar trebui să amestecăm uh, cererea de suficiente tampoane uh, cu o încurajare a insolvenței. E bine să existe aceste tampoane, pentru că problemele sunt foarte mari. În plus, problema rezolvării, soluționării extrajudiciare a litigiilor, aceasta nu a fost discutată încă foarte mult, pentru că n-am avut mult timp în acest sens. Este o problemă controversată, într-adevăr, domnule Lucă, dar dacă nu discutăm despre problema rezolvării extrajudiciare, după cum ați spus dumneavoastră, și încercăm doar să accelerăm uh, procedurile judiciare. Să știți că acest lucru nu s-a reușit încă, nu s-a reușit armonizarea limitată a legislației cu privire la insolvență. Deci dacă acest lucru uh, nu înregistrează un progres, nu aș vrea să renunț acum la mecanismul extrajudiciar de soluționare care funcționează bine în mai multe state membre. Um, dezbatem dacă doriți, dar se pare că și propunerea dumneavoastră um, ca alternativă nu, se, nu avansează foarte bine. În ceea ce privește uh, rezolvările extrajudiciare pentru consumatori, da, sunt de acord că consumatorii trebuie protejați, dar vă rog să citiți propunerea comisiei. Creditele acordate consumatorilor, inclusiv ipotecile, sunt excluse de la această propunere. Dacă considerați că Comisia poate veni cu un artificiu și până la urmă să, să fie afectate și acestea, uh, sunt deschise la o astfel de discuție, dar teoretic aceste propuse, produse sunt excluse de la această propunere. Deci haideți să vedem uh, ce mai vor să facă statele membre și ce putem să facem, să nu renunțăm la, această, uh, la soluțiile viabile. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Mulțumesc foarte mult, Esther, și eu am să încerc să fiu subcint și, voi răspunde doar la câteva comentarii. În primul rând să-i răspund lui Sander. Nu cred că dacă încercăm să uh, evităm niște probleme pentru IMM-uri, suntem doar demagogici uh, în fața uh, alegătorilor. Până la urmă, IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei noastre și am descoperit prea târziu că există consecințe care le afectează. Și cred că această atitudine este compatibilă cu um, o atitudine credibilă cred că Sven Gigo a, a făcut o um, observație eh, importantă cu privire la sfera de cuprindere a acestei probleme. Uh, dar prin întrebarea care ni s-a adresat, uh, ni s-a și răspuns. Mai exact, dacă vrem să abordăm legislativ toată problema acțiunilor, nu se poate să considerăm că prin provizionare problema s-a rezolvat. ar trebui să facem ceea ce a spus dumneavoastră și anume să discutăm și să dezbatem cum putem să găsim uh, o soluție sistemică, o bancă europeană, etc. Mă îndoiesc că dacă ținem cont de situația în care ne aflăm și de diversele poziții care există în Consiliu, între statele membre, în Parlament, nu vom reuși să ajungem la o finalitate. Îmi pare rău de această situație, este adevărat că ar fi fost mai bine uh, să avem curajul să venim cu un document mai cuprinzător și, sincer, uh, mă bucur de propunerea cuprinzătoare a Comisiei, dar, din păcate, mi se pare că directiva nu este suficientă uh, în sine ca să creeze o piață și um, programul, modelul de um, companii pentru gestionarea capitalului uh, gestionarea activelor naționale este un pas înainte. Dar, din păcate, trebuie să ne limităm la sfera de cuprindere delimitată de ECOFIN și sugerată de Comisie. Cred că am explicat clar care sunt principiile și încă o dată, Esther, evident că trebuie să avem o atitudine serioasă, obiectivă, realistă în ceea ce privește încurajarea IMM-urilor să intre în insolvență. Evident că nu trebuie să exagerăm problema, dar nu trebuie nici să negăm existența ei. Știu că și statele membre discută diverse posibilități prin care să țină cont de cazurile în care există diverse feluri de expunere. Cum facem distinția între gone concern și going concern? O expunere care nu mai există și o expunere care încă există. Mi se pare însă că definiția din proiectul de propunere este prea restrânsă. Cred că expunerile de care trebuie să se țină cont sunt și expunerile care sunt expuneri parțiale de la un IMM care are anumite probleme, dar anumită parte din IMM mai poate să rămână pe piață. Există expuneri care au fost, uh, care sunt parțiale și au fost uh, vândute cuiva pentru recuperarea banilor, dar astfel noi scoatem de pe piață o, un participant foarte important. Practic, noi trebuie să recunoaștem care este riscul și să vedem pragmatic care este cea mai bună soluție, combinând nevoia de um, corectitudine cu nevoia de eficacitate. Așadar, eu caut metode de compromis pentru rezolvarea acestei probleme, dar consider încă că cele două elemente principale despre care am vorbit, și anume pilonul 1 nu poate să fie la fel ca pilonul 2 și aceste, această problemă a, a ă, consecințelor neprevăzute ar trebui să fie cele mai importante elemente discutate de noi și am văzut că ele sunt discutate, este un punct de pornire, este posibil să, fim, să nu fim de acord asupra mai multor lucruri, dar cred că este un semnal pozitiv și sper ca pe viitor, în următoarele săptămâni, să putem să purtăm discuții în continuare, să ajungem la un compromis, la o soluție viabilă, pentru că altfel, după cum am spus deja, prefer să nu avem nicio reglementare decât o reglementare proastă. Acestea fiind spuse, eu sunt convins în continuare că vom reuși să găsim o soluție bună și cred că acest document va fi o componentă bună a activității noastre legislative uh, pentru reducerea riscurilor. Vă mulțumesc, iată care este calendarul. Pe 20 de octombrie discutăm proiectul de raport. 26 octombrie este termenul limită pentru amendamente. Um, sincer, e un termen cam scurt, dar rămâne să discutăm asta mai târziu. Pe 19 și 20 noiembrie se discută amendamentele și pe 3 decembrie va avea loc votul în Econ. Propun să respectăm acest calendar, urmând să mai discutăm totuși termenul pentru amendamente. Vă mulțumesc uh, tuturor, mulțumesc lui Esther pentru acest uh, prim schimb de opinii foarte util și acum vă propun să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care, după cum știți, nu este votul, ci o alegere foarte importantă. Alegem primul vicepreședin, primul vicepreședinte, pentru că, după cum știți, pe 29 august, PPE l-a ales pe Marcur Ferber ca nou, noul coordina, coordinator. Să îl felicităm în primul rând pe domnul Marcus Ferber. Și în urma noului său post și-a depus demisia din funcția de prim vicepreședinte al Comisiei Econ, deci acum vom alege un nou prim vicepreședinte. În primul rând vreau să vă spun cine sunt membrii supleanți care participă la vot, conform regulilor. Sabin Verhaien. Ramon Haregui, uh, Brando Benifei, Ashley Fox, Lee Virnick, Sofie Veld, Paloma López Bermejo. Um... Acum voi verifica dacă quorumul este asigurat. 16 membri, da, mulțumesc, Brandon. Iar acum am să vă rog să înaintați nominalizările pentru alegerea uh, primului vicepreședinte. Pălocluvic, Mulțumesc. Domnul Brian Heiss este nominalizat de PPE. Mulțumesc. Candidatul este de acord cu nominalizarea? Da, domnule președinte, sunt de acord. Bun. Știu că candidatul este membru uh, de plin al um, ECON, a completat declarația uh, financiară, și cred că putem să îl alegem acum prin aclamare. Felicitări, Brian! Îți dau cuvântul. Aș vrea să mulțumesc lui Ludwig care m-a nominalizat uh, și colegilor care au susținut nominalizarea mea pentru acest post foarte important. Indiferent de părerea mea cu privire la dosarele importante din, din Parlament pe care le dezbatem uneori, cred că suntem cu toții de acord că în următoarele 10 luni vom avea o cooperare foarte bună și astfel vom reuși să ajungem la un rezultat. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc, Brian, și eu aștept uh, cu interes colaborarea noastră cu tine. Așadar, trebuie să spun acum că declar candidatul ales, ales prin aclamare. Vila prezidiu? Nu. Facem o excepție de la practică, nu e regulă, ci e o simplă practică. Primul vicepreședinte nu va urca la prezidiu dar îl felicităm încă o dată. Felicitări, Brian! Și acum să trecem la vot. În primul rând vreau să facem un vot de test. Am deschis votul. couple of colleagues to vote, one vote, Mai lipsesc unul sau două voturi, vă rog. E un vot de test. Cine nu a votat, vă rog. Nu e obligatoriu, nicio problemă. Am închis votul. Am închis votul. Thank you. So now uh, we... Vă mulțumesc. Haideți să începem cu un vot foarte important cu privire la propunerea de regulament privind produsul de pensii pan-european personal, raportor Sofie Invelt. Însă înțeleg că Pervanș Perez dorește să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Urmează să votăm această propunere care este extrem de importantă în pachetul legislativ pe care l-a propus Comisia. Înțeleg că toată lumea dorește să se intră în negociere cât mai rapid cu Consiliul pentru ca această propunere să fie finalizată, așteptând în, în același timp este o propunere importantă pentru că intenționează să creeze un nou regim de acordare a pensiilor pentru um, toți cetățenii europeni. Nu, s-au, nu au existat discuții în plenul comisiei cu privire la ceea ce se va vota, deci vă rog, uh, vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Știm că acest text ar fi putut fi votat în iunie, poate că va fi votat astăzi. În ceea ce privește grupul meu, uh, unii membri au fost um, Uh, prezenți, alții nu, fiecare a avut metoda lui de lucru, dar adevărul este că grupul nostru nu a reușit să se pronunțe asupra rezultatului de compromis decât în după amiaza aceasta, în uh, ședința pregătitoare pe, uh, care se face înainte de vot. Nu vreau să revin asupra modului de lucru al fiecărui grup, vreau doar să spun mai multe lucruri în acest moment. În primul rând, este vorba despre autoritatea competentă care va trata acest produs de pensie. Știu că există propunerea să, exist, să se acorde o anumită competență ESMA. Există uh, anumite îngrijorări cu privire la faptul că este vorba despre un produs de pensie. Eu vreau să vă atrag atenția asupra faptului că autoritatea competentă ar fi EIOPA și nu ESMA. Acesta este unul dintre compromisurile uh, care se vor vota astăzi. În ceea ce privește definiția capitalului, există un risc ca definiția care ni se propune, ni se propune aici la articolul 2.21 să nu permită pensionarului să-și recupereze tot uh, capitalul subscris uh, nominal. Considerăm că nu este corect și de aceea am propus în ultimul moment, recunosc, dar asta este frumusețea um, vieții parlamentare și anume flexibilitatea și înțelegerea în dosarele critice cum este acesta. Deci noi am propus un amendament oral la această definiție și am să vă indic deja despre ce este vorba. Sper să nu, fie, să nu existe nicio obiecție cu privire la acest amendament oral. Vă mulțumesc foarte mult. Sofie, dorește să iei cuvântul? Doamna raportor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, raportorilor din umbră și personalului administrativ care a muncit din greu în ultimul an. Ca și până acum, s-a obținut un compromis complex, dar echilibrat. Este o problemă foarte sensibilă, înțeleg acest lucru, dar cred că am reușit să obținem un document care merită sprijinit din toate părțile, de către toate grupurile, pentru că cred că toate grupurile au reușit să obțină foarte mult din amendamentele introduse. Amendamentele s-au negociat foarte mult, trebuia ca documentul să se voteze înainte de vacanța de vară, s-a hotărât o amânare, toată lumea a avut două luni de zi la dispoziție ca să se discute lucrurile, să vină cu propuneri alternative, am renegociat totul și am ajuns la un acord marțea trecută. Propunerile de compromis au fost trimise miercuri dimineață tuturor, uh, și evident sunt de acord cu Pervanș Perez în sensul că trebuie să existe o anumită flexibilitate care să permită ideile de ultim moment. Cred însă că trebuie să existe și transparență, o transparență a procesului și trebuie să acordăm colegilor ocazia de a răspunde și reacționa la ideile noi și la propunerile noi. Și, într-un final, un element nou despre care nu s-a vorbit deloc um, timp de un an a fost introdus înainte de termenul de încheiere ca amendament oral. Am luat notă de el, vă propun să votăm, sper că socialiștii și democrații vor sprijini totuși propunerea în forma ei actuală pentru ca să înceapă negocierile și care sper să se încheie până la sfârșitul anului. Încă o dată, eu, făcând parte dintr-un grup de centru, sper că uh, toată lumea va putea să sprijine acest document pentru că este o propunere ambițioasă, depășește nivel de ambiție din um, concluziile Consiliului, oferă o perspectivă mai europeană, mai mult uh, protecție pentru consumatori și conține multe elemente despre uh, de durabilitate, de care țin de problemele sociale, etc. Cred că este o propunere echilibrată care merită sprijinul dumneavoastră și sper să fie votată de cât mai mulți colegi. Vă mulțumesc! Very much. Brian. Mulțumesc foarte mult, Brian. Dacă îmi permiteți o, un comentariu foarte scurt în numele PP, sunt de acord cu raportarea pe acest subiect. A fost o negociere dificilă, complicată și toate grupurile politice au dat uh, dovadă de flexibilitate în găsirea pachetului pe care l-am convenit săptămâna trecută. Grupul meu mi-a dat mandatul de a sprijini acest uh, pachet pornind de la principiile convenite săptămâna trecută și acum este foarte târziu să fie introdus un amendament care nu fusese propus înainte și care nu a fost discutat uh, în mod extins pe parcursul negocierilor. Tocmai de aceea există o procedură care prevede un prag minim pentru prezentarea unui uh, amendament oral. Dincolo de aceste lucruri, toate grupurile politice au făcut compromisuri. Sunt chestiuni care nouă nu ne plac în acest pachet, însă sunt convins că spre binele acestui produs pan-european și, după cum ați spus și uh, dumneavoastră, domnule președinte, este o parte cheie a proiectului Uniunii Piețelor de Capital, o parte importantă pentru uh, viitorul cetățenilor europeni. În ceea ce privește EIOPA, s-au făcut compromisuri uh, semnificative. Uh, EIOPA este agenția cheie din arhitectura de supraveghere europeană care se ocupă de fondurile de pensii. Am uh, îndoieli legate de validitatea acestui uh, argument, dar am acceptat soluția ca un compromis și în ceea ce privește definiția capitalului. Cred că avem o definiție din lumea reală care funcționează și care poate funcționa în interesul uh, cetățenilor, în interesul unei competiții adevărate în acest domeniu. Toată lumea a trebuit să facă compromisuri, însă să venim cu un amendament atât de târziu și colegii mei mi-au dat mandatul să mergem înainte, însă mi-e greu să accept acest lucru și uh, v-aș ruga să vă gândiți foarte bine înainte de a vota. Domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult. Cred că cea mai bună modalitate, singura modalitate de a rezolva această dilemă este să supunem la vot. Trebuie să supunem la vot, în primul rând, cele trei amendamente legate de uh, rezoluția legislativă. O să începem cu votul în bloc amendamentul 177, 178 și 179 care cer, de fapt, retragerea propunerii comisiei și dacă vor fi adoptate, ne oprim aici. Însă, dacă aceste amendamente vor fi respinse, rezultatul votului prin apel nominal nu se va regăsi în raportul final Deci supunem la vot în bloc amendamentele 177, 178 și 179. Cine este pentru? Sau este un vot electro? E un vot prin apel nominal. Da, era, era scris însă cu litere prea mici. S-a deschis votul. S-a închis votul. Sunt respinsă. Compromisul A, atunci, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B, cu un amendament oral din partea S și D, domnule Luca. Îmi cer scuze, spune domnul Luca, obiectez acestui amendament, aș dori să îi întreba și pe alți colegi dacă obiectează sau nu, pentru că eu nu am văzut acest amendament. Da, amendamentul pot să-l citesc de dragul transparenței. Deci, acesta este textul. Mijloacele capitale, contribuțiile agregate, agregate dacă sunt pozitive, calculate în temeiul suma investită după deduceri a costurilor întrege, întregi și uh, taxelor în locul uh, taxelor pentru uh, schimburi valitare. Deci, deducerile se fac doar dacă există o sumă pozitivă și se face o trimitere la articolul 37. Deci, vă păstrați uh, obiecția, da? Um, alți patru colegi trebuie să obiecteze, da? Deci, amendamentul oral a fost respins. Și supunem la vot. Amendamentul oral nu este admis. Nu îl supunem votului, Compromisul B poate fi uh, votat prin apel nominal. Deci supunem la vot compromisul B um, prin vot cu apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă 22 de voturi pentru, 4 împotrivă, 21 de abțineri. Mergem la compromisul C acum. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul D, pentru, împotriva, nu. Compromisul D are și un amendament oral din partea verzilor. Văd că nimeni nu obiectează. Deci o să punem la vot cu amendamentul sau există obiecție? Domnul Luca, trebuie să obiectez pentru că, din nou, nu cunosc acest amendament. Da, este vorba de o eliminare a punctului F al articolului 5, uh, alineatul 1. Man- managerii uh, fondurilor de investiții alternative, deci sunt incluse și aceste fonduri domnul Luca, nu se regăsește pe lista mea de vot. Da, l-am citit pentru a ști despre ce este vorba. Este pe lista de vot a tuturor. Nu știu la ce listă de vot se uită Band, însă au comunicat acest amendament raportorilor din umbră de săptămâna trecută. Este vorba de un, un amendament uh, oral diferit față de cel al socialiștilor. Domnul președinte, da, se află pe lista mea de, uh, de vot și a PPE-ului. Bent, l-ai găsit? Foarte bine. Pentru că, desigur, puteți obiecta, însă ne folosind același uh, motiv, că ar fi un amendament oral uh, necunoscut inedit. Aveți posibilitatea să obiectați dacă doriți și vă întreb din nou dacă doriți să obiectați. Nu. Deci supunem la vot compromisul de cu amendamentul oral respectiv. Cine este pentru, împotriva, verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Să respingem. Dreptul mare. Supunem la vot acest compromis de fără amendamentul D. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul E. Putem să verificăm acest compromis? Compromisul D. Cred că a fost o majoritate covârșitoare, nu cred că ar fi nevoie, dar verificăm. S-a deschis votul pentru compromisul D. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul E. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Votasem E, nu? Trecem la EA. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul F. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul I pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul J pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul K pentru împotriva țineri se adoptă. Compromisul L pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 535 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 536 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 90 pentru împotriva. Verificăm am- amendamentul 90. S-a deschis votul. Vote is closed. Is reject. S-a închis votul, se respinge majoritatea, diferența de 3 voturi. Amendamentul 95 IMCO pentru împotriva Verificăm și acest amendament. 95 din partea Comisiei INCO s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 26 de voturi pentru 23 împotriva. Compromisul M pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul N pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul O pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul P cu un amendament oral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 Compromisul AF pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 138 IMCO pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 670 pentru Cred că a fost respins, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul pe amendamentul 670. Vote is closed. S-a închis votul. Rejected. Se respinge. Compromisul AG pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AH pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AI și AK pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AJ pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 704 pentru împotrivă. Verificăm. S-a deschis votul pe marginea amendamentului 704. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Diferență de două voturi. 25 împotriva, 23 pentru. Compromisul AL pentru împotriva tineri se adoptă. Compromisul AM pentru împotriva tineri se adoptă. Amendamentul 731 împreună cu 903, 904 și 905 în bloc pentru împotriva Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Sunt respinse. Compromisul AN pentru împotriva abțineri se adoptă. Ample 128 pentru împotriva verificăm s-a deschis votul. 128 din partea Comisiei Ample. Deci nu trebuie să verificăm, s-a închis votul, se respinge. 158 IMCO. Pe, pentru, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 26 de voturi pentru, 23 împotriva. Compromisul AO pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AP cu un amendament oral din partea verzilor pentru împotriva abțineri se respinge. Verificăm, s-a deschis votul. Cred că a fost clar totuși. Vote is closed. S-a închis votul. 30 de voturi împotrivă, 19 pentru. pune la vot compromisul AP fără amendamentul oral. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul AQ pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AR pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AS pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul ASA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AT pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AU pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AV pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AW pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AX pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul AY pentru împotriva abțineri se adoptă Compromisul AZ pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul BA pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul BB pentru împotrivă verificăm. S-a deschis votul. Vote is S-a închis votul. Se adoptă. Amen. Nu. Amendamentul 893 pentru împotrivă. Cred că a fost respins, dar doriți să verificăm? Verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 893. Vote is closed. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 894 nu, e același. 895 pentru, împotriva, țineri se respinge. Compromisul BC pentru, împotriva, țineri se adoptă. Amendamentele 897 până la 902 în bloc, pentru, împotriva, verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Rejected. Respinse. Compromisul BD pentru împotriva țineri se adoptă. Amendamentul 167 împreună cu 196 din partea Comisiei IMCO pentru împotriva Cred că uh, a fost uh, adoptate, dar verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Da, au fost uh, adoptate. 26 pentru, 22 împotriva. Compromisul BE pentru, împotriva țineri, se adoptă. Amendamentul 913 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 914 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 914. S-a deschis votul. 914. I have a plus in the voting list. Yeah. Pe lista mea de vot e un plus. That's why I said adopted because two big groups. Yeah. De aceea spusesem că a fost adoptat. S-a închis votul, se adoptă. 180 acum pentru, împotriva abțineri, se respinge. Ample 1 pentru, împotriva, Verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se respinge compromisul BF pentru împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 190 pentru împotriva abțineri, se respinge, IMCO 2 pentru împotriva abțineri, se adoptă. amendamentele nu știu unde am ajuns. Pe următoarea pagină. 186. Pe următoarea pagină. 186. L-ați găsit pentru împotriva abțineri. Se respinge. 187 pentru împotriva abțineri. Se respinge. 191 pentru împotriva abțineri se respinge, 192 pentru împotriva abțineri se respinge, Ample 3 pentru verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. Votul este închis. Se adoptă cu 25 pentru 23 împotriva, 193 pentru împotriva abțineri se respinge, 196 pentru împotriva abțineri se respinge, 197 pentru împotriva abțineri se respinge, 199 pentru împotriva abțineri se respinge, Ample 5 pentru împotriva Haideți să verificăm Ample 5. Se deschide votul. Vote is closed. Votul este închis. Respins. Ample 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ample 9 pentru. Împotrivă abțineri respins, Ample 10 pentru, împotriva, abțineri respins, Ample 11 pentru, împotriva abțineri adoptat, Ample 12 pentru, împotriva abțineri se respinge, 200 de la 200 la 208 în bloc, pentru împotriva abțineri respins, 209, IMCO 5, pentru împotriva abțineri se, să verificăm, votul este deschis, IMCO 5. Vote is closed. Votul este închis. Respins, IMCO 6, pentru împotriva abțineri Adoptat. încă 7 pentru, împotriva abținere se adoptă. Ample 13 pentru, împotriva abțineri respins. Compromisul BG pentru, împotriva abținere adoptat. Modifi uh, amendamentul 212 pentru, împotriva abțineri nu văd, haideți să verificăm. Deschid votul pe amendamentul 212. Vote is closed. Votul este închis. Respins. 213 pentru, împotriva abțineri respins, 214 pentru împotriva abțineri respins, 215 pentru împotriva abțineri se adoptă, 217 pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm. Deschid votul pe 217 și pe M14 pentru că sunt identice. Vote is... Votul este închis. Respins. 218 pentru împotriva abținerii respins. 6 IMCO 6 pentru împotriva abțineri respins. IMCO 9 pentru împotriva abțineri respins, încă 10 pentru împotriva abțineri respins, IMCO 11 pentru împotriva abțineri respins, 219 pentru împotriva. Haideți să verificăm 219, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 26 la 23, restul devine caduc, deci trecem la 222 pentru împotriva abținerii se adoptă, Ample 15 pentru împotriva abținerii respins, IMCO 13 pentru, haideți să verificăm IMCO 13, votul este deschis. Vote is closed. Rejected. Ample. Votul este închis. Respins. Ample 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. IMCO 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. 23 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. Trecem la 223 și 7 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, votul este deschis. Votul este închis. Respins cu un vot 25 împotrivă, 24 pentru, IMCO 15 pentru, Haideți să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 26 pentru 23 împotrivă. Trecem deci la 8 pentru împotrivă. Abțineri. Respins. 226 pentru împotriva abțineri respins, 127 pentru, împotriva abțineri respins, IMCO 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 228 pentru, împotriva abțineri respins, 9 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, votul este deschis pe 9. Votul este închis. Se respinge respinge, 229 pentru împotriva abținere respins, 230 pentru împotriva abținere respins, 231 pentru împotriva abținere respins, IMCO 18 pentru împotriva abțineri respins, IMCO 23 pentru împotriva abținere. Haideți să verificăm, votul este deschis. Votul este închis. Respins 26 împotrivă, 23 pentru IMCO, 19 pentru împotrivă, abțineri, respins. 232 și Ample 19 pentru Am greșit cu ceva, 232 și 19 împreună. Am votat IMCO 19 și apoi urmează 232 și Ample 19. Asta am spus. Pentru, împotriva, abținere, haideți să verificăm, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Deci, compatibil 233 pentru împotrivă abțineri respins. 234 și ample 20 pentru. Haideți să verificăm, votul este deschis. Votul este închis. Respins 235 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 200 36 pentru împotriva abținere respins, 10 pentru împotriva abținere adoptat. 11 pentru împotriva abținere se respinge. 237 pentru împotriva abținere. Să verificăm 237. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge 238 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm 238. Votul e deschis. Votul e închis. Respins cu 26 împotrivă, 23 pentru, încă 20 pentru, împotrivă. Abțineri, verificăm încă 20, votul e deschis. Votul e închis. Nu respins. 12 pentru. Împotriva abținerii. Respins. 239 pentru. Împotriva abținere. Haideți să verificăm 239. Votul este deschis. Vote is closed. Rejected 240. Votul este închis. Respins 240 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. MK21 pentru. Împotriva abținerii respins. 241 pentru. Împotriva abținerii respins. 242 pentru. Împotriva abținerii. Se adoptă. Verificăm 242. Votul e deschis. Vote is closed. Votul e închis. Se adoptă cu 28 pentru 19 împotrivă, 243 pentru împotrivă, abțineri, respins. 244 pentru, împotriva abțineri, respins. 245 pentru, împotrivă. Verificăm 245, votul e deschis. Vote is closed, but... Votul este închis. Exactly, that was exactly what I was now realizing, why are increasing the... Da, acum înțeleg de ce a crescut numărul celor care votează. Votul e închis. Se adoptă. Membrii liberi nu pot vota decât dacă înlocuiesc vreun membru econ. Abia atunci pot să voteze. Deci pot vota numai în cazul uh, în care înlocuiesc un membru econ. Deci nu schimbăm echilibrul grupurilor. Deocamdată e în regulă, pentru că nu depășim numerele. Încă nu suntem în comisia comună, dar se poate vota până la atingerea pragurilor, desigur. 246 pentru, împotrivă, Abțineri. se respinge. 14 pentru, împotriva Abțineri. se respinge. Apple 22 pentru, împotriva. Nu am văzut ce se întâmplă în sală, deci 22 deschid votul. Still a lot of colleagues to vote. Mai sunt câțiva colegi care trebuie să voteze. You can. Vote is closed. Votul este închis. Is rejected. Respins. La diferență de un vot. Compromisul BH pentru, împotriva abțineri, se adoptă. IMCO 25 pentru împotriva abțineri respins, 255 și Apple 26 împotriva abțineri, împotri, pentru împotriva abțineri respins, 256 pentru împotriva. Haideți să verificăm 256, votul este deschis. We are reaching the limit. Am atins limita, acum suntem 61. Colegii nu mai pot vota pentru că acum avem un vot în plus. Dar nu știm din ce grup. Acum avem un vot în plus. Yeah, but I see the number 62. Da, văd 62. No, no, but but uh, actually there are the actual votes. So they are the register. So that's why it works. Sorry, it can work. De fapt, uh, funcționează pentru că Practic, uh, numărul de voturi este de 54. Deci, da, încă se poate vota. Da, da, <laughs> egalitate. Deci, se respinge. Cu 26 la 26. Acum trebuie să votăm IMCO 27 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm IMCO 27. Votul este deschis. Sper că acum uh, vom uh, ști și grupurile. Acum avem trei voturi în plus de la socialdemocrați. Deci, trei voturi în plus de la SND. Acum avem unul în plus. Acum e bine. Votul este închis. Se adoptă. În 257 și Apple 27 pentru. Împotrivă abținere se adoptă. 258 pentru împotriva abțineri respins, IMCO 28, pentru împotriva abțineri respins, 16 pentru împotriva abțineri se adoptă, 259 pentru, ba nu, îmi cer scuze, se adoptă, deci trecem la 261 pentru, împotriva abțineri se respinge. Ample 28 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm Ample 28 împreună cu alte câteva amendamente în bloc. Deci votul este deschis. Vote is closed. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la 264 pentru. PP 264 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm 264. Votul e deschis. Votul este închis. Respins. 17 pentru împotriva abțineri se adoptă și 30 pentru, împotriva abțineri, respins 18 pentru, împotriva. Verificăm, votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. Încă 30 Ba nu. Este adoptat. Deci trecem 266 pentru împotriva abținere se respinge. cu 31 pentru împotriva abținere respins. M 31 pentru împotriva abținere respins. M 32 pentru împotriva. Verificăm M 32. Votul e deschis. Votul este închis. Egalitate din nou, 27 la 27 se respinge. IMCO 32, care este compatibil pentru împotriva abținere adoptat, IMCO 33 pentru împotriva abțineri respins, IMCO 23 pentru împotriva. Voi verifica IMCO 23, cred că e respins, dar haideți să vedem. Cu schimbarea asta a numărului de votanți, e mai bine să ne asigurăm. Votul e închis, deci respins. Cu 30 împotriva 25 pentru compromisul BHA, împotri, a, pentru împotriva obținere adoptat, amendament Actele 270 cu 35 se adoptă, încă 36 pentru, împotriva abțineri nu văd ce se întâmplă în zona asta a sălii, deci mai bine verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. MP33 pentru. Împotrivă. Verificăm MP33. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Restul devine caduc. Trecem... Ba nu. Numai unul devine caduc. 272 pentru, împotriva abținere adoptat. Compromisul BI pentru, împotriva abținere adoptat. Amendamentul 278 pentru, împotriva abțineri respins. 279 pentru, împotriva. Verificăm 279. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge 281 pentru, împotrivă. Um, haideți să verificăm la 281. Votul este închis. Respins. 280 pentru Împotrivă. Abțineri. Respins. 35. Ample 35. 282 pentru. Împotrivă. Abținere. Haideți să verificăm. Votul e deschis. Votul e închis. Respins. Compromisul BJ pentru împotriva abținere adoptat. Compromisul BK pentru împotriva abținere adoptat. Amendamentul 20, 292 și 20, pentru împotrivă, deschidem votul, verificăm. Votul este închis. Se adoptă cu diferență de un vot. Trecem deci la 294 pentru împotrivă abțineri. Nu văd ce se întâmplă, deci deschid votul pe 294. Vote is closed. Am închis votul. Se respinge compromisul BL pentru împotrivă abțineri se adoptă. IMCO 41 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. IMCO 41 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 303 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Este uh, egal, deci același număr de voturi, deci se respinge 304 uh, împo uh, pentru împotriva abțineri se respinge, 42 se adoptă, compromis BLA se adoptă, Ample 43 pentru împotriva abțineri se respinge, 23 pentru împotrivă. Să verificăm, am deschis votul. Cred că e respins, dar să vedem. Am închis votul. Se respinge. Într-adevăr, m 44 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Compromisul BM pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul BN pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 47 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă IMCO 48 pentru ECR este împotriva acum se respinge. Compromisul BO pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru împotrivă. Haideți să verificăm la 24, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. 312 pentru împotrivă. Să verificăm 312, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. IMCO 49 pentru împotriva abțineri se respinge, MPL 48 pentru împotriva abțineri se respinge, 319 pentru împotrivă abțineri se respinge, 26 și Empl 49 pentru împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru împotriva abțineri se adoptă, 320 pentru împotriva abțineri se respinge, 28 pentru împotriva abțineri se adoptă, 321 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul BQ pentru împotriva abțineri se adoptă, 30 și IMCO 52 pentru împotrivă abțineri se adoptă, dar dacă vreți verificăm, verificăm, îmi pare rău. Am închis votul. Se adoptă cu diferență de un vot, deci era cazul să verificăm. 31 și IMCO 53 pentru împotriva abțineri se adoptă. 323 pentru împotrivă abțineri se respinge. 324 și Ample 50 pentru împotrivă abțineri se respinge. 326 pentru împotrivă abțineri se respinge, 327 pentru împotrivă abținerii se adoptă, M51 pentru împotrivă abținerii se respinge, 328 pentru împotrivă abținerii se respinge, M52 pentru împotrivă abțineri se respinge, M53 pentru împotrivă abțineri se respinge, M54 pentru împotrivă abțineri se adoptă, IMCO 54 încă 50, spune domnul președinte, pentru IMCO 54, pentru împotriva abțineri se adoptă, restul devin caduce, deci trecem la ampl 55, pentru împotriva abțineri se adoptă, 330 devine caduc, deci votăm propunerea comisiei conform amendamentelor uh, prin vot nominal. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă cu 29 de voturi pentru, 10 împotrivă și 17 abțineri. Acum votăm amendamentul 176 la rezoluție legislativă. Pentru împotriva abțineri se respinge. Acum votăm decizia de um, intrare în negocieri interinstituționale. Vot nominal. Am deschis votul și se votează și compoziția echipei de negociere. Am deschis votul, după cum spunea. Am închis votul. 47 pentru, 8 împotrivă, o abținere. Avem majoritatea calificată necesară. Felicitări raportorului! So, uh, So, uh, as we are a bit uh, delayed, we will... Am întârziat puțin, așa că vom schimba ordinea. Votăm acum Econ cu Libe, ca să nu vă ținem aici degeaba. Și după aceea ne vom continua noi voturile de la Econ.